Dragi colegi, scuze pentru această întârziere, dar n-am fost informat uh, că trebuie să-l uh, înlocuiesc în ultima clipă pe președintele nostru, domnul Roberto Gualtieri, care totuși ni se va alătura foarte curând. Sigur, vrem să urăm bun venit uh, călduros celor 20 de membri ai Parlamentului Naționale din 15 state membre care au venit uh, alături de noi aici și de asemenea bun venit și funcționarilor din parlamente. Deci avem în total 57 de invitați din parlamentele naționale care ni se alătură la acest schimb de opinii privind uh, ciclul uh, semestrului european 2018. Așadar, un călduros bun venit, pentru că acest parlament este și parlamentul noastră, deși uneori avem discuții aprinse, mai ales când uh, trebuie să ne hotărâm uh, cine trebuie să facă ce și ce trebuie să facă, dar credința mea puternică este că trebuie să colaborăm ca să avem rezultate cât mai bune. E un moment foarte important ca să avem o dezbatere privind uh, rezultatul ciclului 2018 al semestrului european, de când s-au adoptat recomandările specifice de țară de către Consiliul înainte de vacanța de vară, uh, și mai ales că ele acum vor trebui să fie implementate în proiectul de buget, proiectele de bugete pe care le discutați în parlamentele noastre naționale. Mai mult, de la decizia luată de fiecare parlament național în contextul adoptării uh, proiectelor de buget poate avea un impact și asupra altor state membre. Este foarte important uh, să discutăm împreună rezultatul ciclului uh, semestrului european uh, pe 2018. Ca o practică curentă, rapoarte din proprie inițiativă pentru ciclul din 2018 al semestrului european uh, sunt acum în procedură de finalizare sau, mă rog, încercăm să le finalizăm, că nu e ușor să faci asta în Parlamentul European, dar avem alături de noi pe raportor, domnul Costas Mavrides, și scopul dezbaterii este să contribuim uh, la discuții înainte ca acest raport să fie adoptat de Parlamentul European și să dăm feedback Comisiei Europene privind ciclul 2018 uh, al semestrului european, înainte ca ei să-și facă, să-și publice ultimul uh, studiu de creștere anuală care stabilește prioritățile bugetare pentru anul viitor. Sigur că ăsta este un subiect de interes comun. Bun, eu o să fiu cel care face ordine, care menține ordinea asta, e treaba președintelui, am învățat asta și ă, vreau să vă reamintesc câteva reguli. Avem regim lingvistic ă, cu 20 de ă, limbi în... Mulțumesc tuturor interpreților din cabine, deci avem un regim complet. Folosim carduri pentru a cere cuvântul, cele foițele galbene. Eh, știu că, în mod normal, cartonașul galben se folosește pentru altceva, dar astăzi, când vreți să vorbiți, trebuie să ridicați eh, acest eh, formular. Deci fiecare membru al Parlamentului Național sau al Parlamentului European, de fapt, nu să ridicați, ci vă rugăm să completați acest formular galben care v-a fost transmis deja. Voi da cuvântul domnului Costas Mavrides ca să-și prezinte raportul și să deschidă discuția noastră și după aceea voi da cuvântul raportorului din umbră, raportorilor din umbră care doresc să vorbească și apoi voi da cuvântul uh, la doi membri din Parlamentul Național și după aceea un membru din Parlamentul European alternativ. Deci 2 la 1 ca să ne asigurăm că toată lumea poate vorbi. Uh, limita de intervenție va fi însă de 3 minute, dar nu pentru raportor. Raportorul poate vorbi un pic mai mult dar dacă vorbește jumătate de oră, sigur o să-i tai microfonul. Vă mulțumesc foarte mult și haideți să începem imediat cu Costas Mavridis. Mulțumesc, doamnă Pervans Bereș, uh, președinte în exercițiu. Aș vrea să le urez bun venit celor 20 de membri ai Parlamentelor Naționale și celor 15 reprezentanți ai statelor membre Uh, vă rog să vă pregătiți cu căștile pentru că o să vorbesc în limba greacă. Așa, dar vă rog folosiți căștile. Όπως είπα, καλωσορίζω τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών. Așa cum spuneam, aș vrea să urez bun venit delegațiilor din uh, statele membre. Prezența noastră și contribuția dumneavoastră vor fi foarte importante pentru discuția noastră. Parlamentul European încurajează întotdeauna astfel de dezbateri și noi, socialiștii și democrații, grupul politic uh, social și democrat din Parlamentul European, consideră că această abordare ar trebui să fie și mai mult întărită. Aș vrea să clarific că această primă introducere este critică și va fi extrem, extrem de importantă pentru față de Comisia și va fi foarte critică față de Comisia Europeană și în același timp uh, am vrea să susținem pe cei care cred în proiectul european. Criticile noastre sunt menite să creăm un viitor comun mai bun pentru Europa. Nu înseamnă că vrem să distrugem dacă criticăm. Așadar, haideți să începem. Această discuție uh, nu cred că putea să vină uh, la un moment mai potrivit. Este vorba de politicile europene, politicile economice în zona euro. Această dezbatere are loc uh, la scurt timp înainte de publicarea de către Comisie a studiului anual privind creșterea economică cu prioritățile economice și bugetare pentru anul viitor. În al doilea rând, avem discuția în legătură cu ce se întâmplă în Italia și poziția Italiei în zona euro și o să mă întorc la asta. În al treilea rând, în doar șapte luni vor fi alegerile europene. Dacă vrem ca Uniunea să aibă un viitor, Uh, alegătorii trebuie să creadă în acest uh, adevăr. Dar de asemenea trebuie să fim sinceri și decisivi uh, și hotărâți să ținem seama de principiile și valorile noastre care constituie fundamentul Europei. Cred că valorile noastre sunt un lucru, și politicile noastre uneori sunt un alt lucru care merge într-o altă direcție și asta nu face decât să ducă la creșterea euroscepticismului și pune în pericol fundamentele proiectului european. Dați-mi să fiu mai să intru mai mult în detaliu. Încheierea Uniunii Monetare și legătura cu ce se întâmplă în Italia. Pentru a avea o uniune monetară aprofundată, avem nevoie de angajament politic puternic guvernanță decisivă și responsabilitate democratică. De asemenea, cred că ar trebui să folosim uh, resurse bugetare mai corecte. Ar trebui să existe o, un echilibru între responsabilitate și solidaritate. Asta este ce vreau să subliniez. Acest lucru este decisiv pentru aceia dintre noi care cred în ambele lucruri. Uneori mă bucur pentru că cei care cred 100% uh, în autoreglementarea piețelor, întotdeauna și amintesc că ar trebui să existe supervizare și reglementare cu câteva momente înainte să se declanșeze o criză. Pentru că dacă ne-am fi gândit la astfel de reglementări înainte, am fi putut uh, evita foarte multe evoluții negative. Așadar, haideți să fiu și mai eh, specific pe alte chestiuni. Uniunea bancară. Am um, o poziție foarte clară aici, pentru că am urmărit chestiunea de la început și până acum. Dați-mi eh, voie să vă reamintesc că am căzut de acord că ar trebui să avem Uniune Bancară Europeană bazată pe trei piloni. N-aș vrea să examinez acum care pilon a servit mai bine interesele cărui stat membru, da? Noi am căzut de acord ca parteneri egali că ar trebui să avem trei piloni și am implementat pe primii doi și, după cum știți, al treilea pilon, care este schema de asigurare a depozitelor la schema europeană, nu a fost implementată pentru că anumite state membre consideră că Asta uh, vine în contradicție cu agenda lor națională. Așadar, să subliniez încă o dată, dați-mi voie, că nu e vorba doar de motive economice, ci e vorba și de uh, motivații juridice sau morale. Pentru că dacă am căzut de acord că o să avem trei piloni, trebuie să avem trei piloni, n-ar trebui să fie niciun fel de scuze pentru amânare și pentru că nu facem acest lucru. Pentru că cu fiecare zi uh, care trece, uh, apar noi pericole pe piață pentru noi. Un alt, o altă chestiune importantă în lumea bancară e legată de practicile incorrecte și termenii incorrecți, condițiile incorrecte, în special în ce privește contractele pe care băncile le semnează consumatorii. Și pot să menționez foarte multe exemple, începând cu țara mea, Ciprul. Au existat probleme foarte serioase legate de aceste practici și clauze abuzive, incorrecte, propuse de bănci clienților. implementarea eficientă a legislației europene este absolut necesară pentru că asta creează concurență corectă, loială. Acum, semestrul european. Reformele structurale nu sunt implementate suficient și aici avem nevoie de noastră, avem nevoie de membrii Parlamentelor Naționale. Trebuie să învățăm din experiența dumneavoastră și Trebuie să spun că nu există suficientă participare de la nivel național în formularea uh, recomandărilor uh, specifice de țară. Noi considerăm că ar trebui să existe noi indicatori în uh, semestrul european privind uh, problemele sociale și de mediu. Dați-mi să vă reamintesc în legătură cu contribuția Comisiei Europene care a inclus uh, agenda sustenabilă, creșterea, scopurile de creștere sustenabilă în semestrul european. Dar aceasta este o dimensiune care nu este inclusă în recomandările specifice de țară pentru 2018 și după aceea avem cele 20 de drepturi și principii de bază legate de piața muncii, Acestea sunt incluse în uh, pilonul european al drepturilor sociale. Așadar, scopul nostru este să obținem condiții de trai și de muncă mai bune pentru cetățenii noștri. Dacă credem acest lucru, atunci, în acest lucru, atunci ar trebui să susținem politici care să meargă în această direcție. Uh, mai multă flexibilitate în ce privește implementarea pactului de stabilitate da, ar trebui să existe flexibilitate în ce privește implementarea pactului de uh, creștere și stabilitate. Asta, propun, asta a propus și Comisia în 2015. Ar trebui să există mai multă flexibilitate pentru a avea mai multe investiții și mai multă creștere economică. Cerem revizuirea urgentă a pactului de stabilitate pentru a obține o direcție bugetară inclusivă pentru Uniunea Monetară Europeană. Ar trebui să existe un fond monetar, un ministru uh, al trezoreriei, de finanțe, așadar, un ministru al economiei și multe alte măsuri. Ar trebui să avem uh, mai multe instrumente financiare ca să avem stabilitate și ar trebui să avem o reală convergență a economiilor din uh, zona de Uniune Monetară. De asemenea, ar trebui să ne ocupăm de problema excluziunii sociale și economice. Nu ar trebui doar să luptăm cu extremismul, ar trebui să luptăm și cu șomajul și cu fuga creierelor, în special din sudul Europei și din alte zone. De asemenea, tinerii uh, se mută dintr-o parte într-alta unei țări. Deci avem nevoie și de o creștere a salariilor reale. Pentru că, și, bun, sigur, creșterile de salarii depinde și de creșterile de productivitate. Și un alt lucru care mi se pare foarte urgent este un mecanism de stabilire a unui salariu minim care să țină seama de condițiile din fiecare stat membru. Încă un minut, doamnă președinte. Fondurile de coeziune sunt foarte importante și este necesar să păstrăm aceste fonduri. Nu ar trebui să existe niciun fel de tăieri la fondurile bugetare, așa cum a propus Comisia. Și apoi avem nevoie de investiții. Programul InvestEU, de exemplu. Și, în fine, IMM-urile și educația. Educația nu e doar un cost pe termen scurt. Ea are un factor de multiplicare. Și acum uh, sunt dornic să ascult contribuțiile dumneavoastră la această discuție. Mulțumesc foarte mult! Not so much mine, then... Nu este timpul meu, ci invitații noștri care doresc să intervină. Eh, revin la limba mea maternă, maternă, voi schimba puțin regula, voi da cuvântul în alternanță raportorilor din umbra ai Parlamentului European și după aceea către doi eh, din Parlamentele Naționale. Începem cu PPE. Primul intervenient va fi eh, Tom Van de Candelare și după aceea se pregătesc să intervină pentru Italia Alberto Rivola de la Lega Norte. Tom, ai cuvântul. Trei minute. Vă mulțumesc. Este o mare plăcere să eh, primim aici pe parlamentare din eh, Parlamentele Naționale. Eu sunt eh, raportor în umbră în Parlamentul European, în Comisia ECON și pot să dau o contraparte din perspectiva PPE la cele spuse de către domnul Mavrides Există o serie de obiective pentru semestrul european, însă statele membre uh, nu trebuie să respecte aceste obiective dacă nu o doresc. Și de asemenea, în practică, aceste recomandări lasă de dorit. Nu se îndeplinesc aceste obiective. Uh, în 2011, doar 11% din recomandări au fost aplicate, ori una, ori alta. Se poate solicita Parlamentului European și Parlamentelor Naționale să negocieze și ca fiecare partid și grup politic să prezinte o listă de dorințe și să dezbată teme care nu aparțin de semestrul european și să se încerce să se, ajunge la un, să se ajungă la un consens în legătură cu implementarea mai bună a acestor recomandări nu vrem să încărcăm procesul semestrului european cu foarte multe ambiții suplimentare. Este vorba aici de un dialog cu parlamentele naționale pe trei teme. Uh, reforma laborală, pieței de muncă, îmbătrânirea populației. Știți cu toții și statele membre o știu că digitalizarea, globalizarea, schimbarea, tehnologică, face ca piețele noastre de muncă să se transforme radical. Trece din ce în ce mai mult spre alte forme de muncă. Piața muncii are nevoie de oameni flexibili. Și aceasta este pentru noi premisa de la care vrem să legiferăm și trebuie să legiferăm și să dăm mai, o mai mare plus valoare pieței uh, muncii. Uh, învățământul de, pe toată durata vieții, învățământul suplimentar. Mm, nu toată lumea își poate găsi un loc de muncă, mulți rămân marginalizați și sunt oameni care nici măcar uh, cu mai multe locuri de muncă nu reușesc să avanseze. Trebuie să ținem cont și de finanțările publice Uh, pentru că aceste finanțe publice să fie în binele uh, cetățenilor. De asemenea, uh, provocările demografice care ne așteaptă, sistemul de securitate socială care intră într-o curbă periculoasă, îmbătrânirea societății înseamnă că pensionarii vor, se vor înmulți cât din ce în ce mai mult. Acest lucru pe termen lung uh, trebuie să fie integrat într-o strategie. De asemenea, există în Belgia și în alte state unde există o rată uh, uh, unde finanțarea pensiilor nu este făcută anticipat, trebuie văzut cum se vor acoperi aceste cheltuieli în viitor. Trebuie să investim mai mult. Trebuie să intervenim pe piețele de capital, însă în același timp trebuie să îmbunătățim și emisiile de obligațiuni pentru a vedea cum putem să susținem mai bine investițiile publice. Aștept foarte cu mare nerăbdare răspunsul dumneavoastră. Da, acum vom vedea ce se întâmplă cu parlamentele naționale. Încep cu domnul Alberto Ribola, după aceea urmează, se pregătește Ieșec Vosovski, Alberto Ribola, din partea Italiei, Lega Norte. Astăzi este o zi în care examinăm politicile europene la Roma. Se examinează documentul economiei financiare pe care se bazează bugetul pe anul viitor. Există legături cu diverse părți ale Europei și felul cum guvernăm în Europa. Domnul Dombrovski, Pierre Moscovici, noi considerăm că noile obiective bugetare sunt un fel de uh, Trebuie să avem, uh, să ne asigurăm că vom avea un proiect de buget până în 15 octombrie în concordanță cu regulile fiscale. Știm cu toții uh, care sunt constrângerile pactului uh, președinte, întrerupe, vă rog, trebuie să vorbiți puțin mai lent pentru a se putea asigura o traducere corespunzătoare. Da, atunci, dacă îmi puteți da 30 uh, de secunde în plus, spune vorbitorul, Aș dori să spun aici că sunt reprezentantul unui guvern responsabil care vrea să își îndeplinească obi- obiectivele în Europa. Vrem să fim în centrul Europei nu ține de austeritate și cifre. Uh, dacă ne uităm la cifrele de până la guvernul Monti, uh, acestea au agravat uh, sărăcia, problemele sociale și chiar le-au înrăutățit. Nu au reușit să reducă nici datoria publică, care a, trecut până, a crescut până peste 130% din PIB de asemenea, politicile de austeritate trebuie să fie eliminate. M-am bucurat să citesc în proiectul de rezoluție un apel către o flexibilitate mai mare în pactul de stabilitate și creștere pentru a putea relansa creșterea. De aceea cred, cerem ca acest pact să se utilizeze nu doar în legătură cu contabilitatea publică, ci și pentru a promova creșterea. Italia este încă în urmă în ceea ce privește, în urmă Europei din perspectiva creșterii, deci este uh, bine ca este foarte bine că noul Parlament italian susține acest program economic care încearcă să uh, facă față sărăciei uh, tinerilor, a marilor fam- familiilor numeroase, pentru a crește pensiile, pentru a avea măsuri mai bune împotriva șomajului tinerilor, să ne, se asigure că pensiile, sistemul de pensii este unul durabil pentru a avea o creștere durabilă, o creare de locuri de muncă și o reducere a inegalităților, ceea ce uh, Uh, apare și în proiectul de rezoluție în care menționăm stimularea creșterii economice. Dacă nu se ține cont de efectele retroactive, Va dura până să îndeplinim toate uh, recomandările Consiliului. Există um, diferențe de prioritate în ceea ce privește povara fiscală. Uh, vă rog, uh, încheiați pentru că ați depășit timpul normal este un timp de vorbire de 4 minute, sunteți deja, de 3 minute sunteți deja la 4 minute. De asemenea, în discuțiile CFM trebuie să subliniem cât de important este să avem suficiente resurse europene și politici pentru creștere în uh, politicile naționale și mă bucur că nu se va reduce politica de coeziune. Este o parte foarte importantă a investițiilor. Avem nevoie de mai multe eforturi pentru a garanta același nivel de finanțare Uh, pentru aceste politici uh, ale PAC. Da, vă rog, nu lecturați atât de repede și respectați timpul de vorbire, uh, pentru că nu este democratic să răpim din timpul cel de vorbire al celorlalți. Deci, de acum înainte, voi fi foarte strictă cu timpul de vorbire de 3 minute. Ajungem acum la Polonia, domnul Iezec Vosovski din partea Partidului Lege și Justiție, după aceea urmează Miguel Viegas în numele GUE. Domnul Vosovski, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi încerca să nu-mi citesc discursul foarte repede. După cum spunem în Polonia, e mai bine să vorbești liber Eh, din minte, după cum spunem în Polonia. Câteva comentarii în legătură cu următoarea perioadă de șapte ani. Vrem să ne asigurăm că bugetul din Polonia eh, satisface creanțele și angajamentele noastre, dar și să eh, alocăm resurse pentru angajamentele din viitor. Foarte important pentru noi este politica agricolă comună. Reducerea de 10% propusă poate nu este Uh, ideală, reducerea politicii de coeziune cu 45% nu este acceptabilă pentru noi. Pentru noi, politica de coeziune are un singur obiectiv, să ducă la dispariția dezechilibrelor între economiile individuale. Deci vrem să îndeplinim criteriile de convergență. Dacă avem o asemenea abordare, vom putea să uh, avem succes. Uh, există noi provocări, unele care se datorează unor decizii politice care nu sunt ideale luate de anumite state membre. Vorbesc aici despre migrație, despre securitate internă și externă. Cred că trebuie să găsim fonduri pentru a ne proteja în aceste domenii. Evaluarea noastră pozitivă este în legătură cu noul program Invest EU, menționat de antevorbitor. Cred că pentru orice companie, în orice țară, acest lucru va constitui o șansă. Cum arată acest program? Creșterea 1,11%, 1,11% un nivel ușor crescut comparativ cu ce am avut până acum. Noi considerăm că nu este suficient. Credem că este prea, o abordare mult prea pasivă, insuficient de ambițioasă. Polonia este gata să meargă mai departe. Am fi dispuși să mergem chiar peste uh, 1,11 din venitul național brut. Am preferat să ne apropiem mai uh, degrabă de 1,2. În acest sens, Uh, am putea să în acest fel am putea să finanțăm uh, și provocările actuale și cele din viitor. Așadar, mi se pare foarte clar că abordarea Poloniei este poate diferită de abordarea altor state. Noi vrem să creștem și nu să reducem contribuțiile naționale. Noi credem că pentru a capitaliza asupra uh, realizărilor de până acum trebuie să continuăm și fondurile adunate să fie cheltuite chipzuit. Și vă mulțumesc că ați respectat timpul de vorbire. Domnul Miguel Viegas, de la Parlamentul European, din partea GUE. Vă mulțumesc, voi vorbi în limba portugheză. Foarte repede, în 3 minute, Vreau doar să iau notă de preocupările noastre în legătură cu politicile zonei euro. Am identificat cu toții probleme în zona euro și două probleme majore sunt că, în primul rând, euro pare să ducă în mod natural la austeritate, nu permite uh, acțiunea stabilizatorilor naturali și le impune statelor mm, politici prociclice când acestea ar trebui să utilizeze orice instrument pentru a răspunde crizei și pentru a face față unui ciclu economic negativ. Un euro puternic nu este bun pentru economiile de la periferia zonei euro, în special uh, acelea care nu au bunuri de uh, bunuri comerciale sectorul imobiliar și turismul pare să fie singurele sectoare care cresc și acest lucru este dezechilibrat. Uh, în zona euro asistăm la o hemoragie de uh, uh, lucrători din economiile periferice. Însă nu prea se schimbă mare lucru. Acum, Uh, vom asista, după criza economică, vom asista la creșterea uh, dobânzilor, creșterea prețului la petrol. Mi se pare foarte clar că uh, ne îndreptăm spre o nouă criză. Economiile periferice trebuie să evite să fie prinse în această eurocapcană. Problema pare să fie că economia este în serviciul economiei și nu euro, că economia este în serviciul monedei euro și nu invers. Trebuie să ne recuperăm suveranitatea monetară. Este o problemă cheie dacă vrem să relansăm economia Portugaliei și altor state periferice care au suferit sub moneda euro. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și eu. Urmează Margherita Marques din Portugalia Bun venit! Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Un alt vorbitor din partea Portugaliei, însă din partea Parlamentului Național. Aș dori să mulțumesc raportorului care a rezumat foarte bine raportul pe care tocmai l-am citit. Suntem conștienți că semestrul european este un instrument important pentru politica internă a Uniunii Europene. Am monitorizat îndeaproape uh, evoluțiile din semestrul european și cred că ne confruntăm cu o provocare majoră astăzi de a găsi echilibrul corect între politicile fiscale sănătoase și uh, lupta împotriva inegalității pe de altă parte pentru a ajunge la echilibru, există un cuvânt cheie, flexibilitate. A fost menționat deja. Flexibilitatea, din punctul nostru de vedere, este opusul uh, unei atitudini laxiste. Flexibilitatea trebuie să fie definită foarte clar în regulile europene. Nu trebuie să fie ceva care să fie interpretat uh, după bunul plac al, de către reprezentanții diverselor instituții. Uitați-vă la cazul Portugaliei, care mi se pare exemplar. Vedem o economie în creștere care a permis statului să respecte regulile bugetare ale zonei euro. Am asistat la o reducere a inegalității și o creștere a investițiilor, cu toate că redresarea este una fragilă dacă ne uităm la cadrul european, al semestrului european, cum poate pilonul european al drepturilor sociale să se integreze în semestrul european? Pilonul drepturilor sociale va avea uh, putere practică doar dacă este integrat în semestrul european. În al treilea rând, Trebuie să existe o capacitare a statelor membre în ceea ce privește aceste recomandări. S-a vorbit despre suveranitatea comună, însă ă, chestiunea ă, asumării acestor recomandări este o, o chestiune cheie. De, exact despre asta ă, vorbim aici, suveranitate comună. Dacă ne uităm la implementarea acestor uh, Uh, reguli, uh, aceasta aparține instituțiilor naționale, ceea ce înseamnă că parlamentele naționale trebuie să facă un efort pentru a conlucra cu puterile politice din interiorul partidelor politice, din interiorul guvernului, cu susținere parlamentară Trebuie să respectăm democrația națională și uh, reprezentativă. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Urmează Ude Calune din Estonia, numele grupului ALDE. Aveți cuvântul. Grazie, parlo in italiano. E per cominciare vorrei esprimere... Mulțumesc, o să vorbesc în limba italiană. În primul rând, Aș dori să spun că sunt extrem de dezamăgită să văd că există o inegalitate din punctul de vedere al uh, limbilor, pentru că nu există interpretare din limba estona. În ceea ce privește economia europeană, cred că este păcat că nu discutăm cea mai importantă reformă. Ideea tratatului de la Maastricht este că primordial este controlul uh, inflației și atâta vreme cât uh, controlul inflației uh, va, se va bucura de o, uh, de o prioritate atât de mare, uh, celelalte eforturi depuse de guverne nu vor putea uh, duce la un succes. inflația este bună pentru debitori și rea pentru creditori, este bună pentru importatori și rea pentru exportatori. Și există, ne confruntăm cu o problemă majoră. Și anume, În Uniunea Europeană, oamenii care au un uh, loc de muncă, de fapt, își pierd uh, puterea de, de cumpărare și Uniunea Europeană nu face decât să favorizeze scăderea salariilor. Și din acest punct de vedere, situația trebuie să se schimbe. Trebuie să dăm ocazia statelor membre să-și planifice mai bine investițiile, astfel încât acestea să fie mai bine țintite, să contribuie la o ocupare uh, totală și să, ne, să investim în uh, sectoarele economice în funcție de, uh, cele, de excelența uh, acestora, pentru că așa vom ajunge la o creștere pentru toată lumea și la o, mai egali, la egalitate mai mare. Vă mulțumesc și vă felicit pentru limba italiană excelentă. Nu pot decât să-mi cer scuze, nu este vina noastră că regimul lingvistic nu este complet astăzi. Noi susținem uh, multilingvismul și suntem uh, supărați când uh, nu putem să oferim servicii de interpretare în toate uh, limbile. Din fericire, ați putut să ne uh, țineți uh, acest discurs care cred că a fost uh, binevenit. Poate și-ar fi găsit mai bine locul în uh, grupul politic socialist și nu în cel liberal, Din, din fericire, prioritatea care este conferită controlului inflației uh, ține mai degrabă de competențele politicii monetare, nu de cele ale, ale Uniunii uh, Economice și, și Monetare. Este adevărat, uh, în mandatul BCE este, prim, este primordială garantarea stabilității prețurilor și nu se precizează nicăieri în tratate că stabilitatea prețurilor uh, trebuie să fie prioritară față de creșterea economică, însă toți actorii uh, trebuie să reușească, relevant trebuie să reușească cumva să împace cele două uh, aspecte. Și acum în numele Parlamentului European, Dimitros Papadimulis. Absent. Nu e prezent. Foarte bine. O să-i dăm cuvântul mai târziu atunci. Are cuvântul domnul Baluras atunci, din Grecia, din partea GUE Angel. Bine ați venit și aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, mă bucur să vă revăd. Ați luptat pentru țara mea, pentru Grecia, și pentru prima dată participăm în calitatea de parteneri egali în această discuție, participăm pe picior de egalitate la procedura semestrului european. Până acum, datorită memorandumurilor uh, uh, în vigoare, aveam calitatea de observatori la această, la această procedură. Datorită acestor uh, memorandumuri am pierdut 20% din PIB, am pus în aplicare uh, politicile greșite. Acum economia se află într-o situație mai bună, dar ne confruntăm în continuare cu probleme. Cadrul, cadrul uh, guvernanței economice din Uniunea Economică și Monetară a fost folosită ca un set de instrumente pentru a promova o agendă neoliberală, pri, pri, privatizare, distrugerea um, statului uh, social, abolirea drepturilor uh, lucrătorilor, a drepturilor uh, sociale, s-a ajuns la o discrepanță și mai mare între statele membre și regiuni, o, un grad și mai mare de inegalitate din punctul de vedere al veniturilor între cetățeni. Și, mm, domnule președinte, cred că Uniunea Europeană Um, se poate compara cu vasul Titanic, pe care unii se scufundau, alții uh, cântau și trebuie să fim foarte precauți dacă nu dorim să avem aceeași, același destin ca și uh, Titanicului. Cred că avem nevoie, într-adevăr, cum a spus și colega din Estonia, ar trebui să luptăm mai mult pentru locuri de muncă, pentru creștere economică, astfel încât Banca Centrală Europeană să aibă și alte obiective să nu fie preocupată doar de uh, creșterea prețurilor. Ar trebui să există peste tot contract, contracte colective uh, de muncă, să respectăm dreptul uh, de a face grevă. Ar trebui să fie revizuită Carta, Carta Drepturilor Sociale Europene, care să susțină convergența între uh, între țările europene și pentru a lupta împotriva dumpingului social. Ar trebui să există un plan de investiții sociale, o abordare cuprinzătoare de a lupta împotriva uh, sărăciei, pentru a promova bunăstarea uh, socială, să renunțăm la politicile de austeritate care se îndreaptă împotriva politi- uh, cetățenilor europeni și nu fac decât să uh, sporească xenofobia și uh, puterea partidelor de extremă dreaptă. Și uh, statele care um, se confruntă cu probleme economice ar trebui să se bucure de un cadru care uh, să le ajute să iasă cât mai repede din programele de ajustare respectivă. În cadrul ONU ar trebui discutat un plan comun de acțiune pentru a lupta împotriva evaziunii fiscale. Ar trebui de asemenea garantate depozitele bancare, o chestiune la care s-a referit și domnul Mavrides. În plus, bugetul Uniunii Europene ar trebui să, să se axeze mai mult pe creștere socială, pe convergență socială, inclusiv din punctul de vedere al politicii de, de coeziune. Domnule președinte, cred că avem nevoie de un grad mai mare de responsabilitate democratică, de o respectare a diferitelor norme europene care conferă un cuvânt mai mare de spus uh, Parlamentului European și Parlamentelor Naționale și cred că vocea cetățenilor europeni uh, trebuie să fie mai bine auzită în toată această dezbatere. Președinte, vă mulțumesc. Poate ar fi fost interesant, nu știu, poate domnul Papadimulis ne va ajuta în acest sens ulterior să aflăm mai multe despre această strategie prin care am putea depăși să nu mai recurgem la asemenea măsuri de tăiere a pensiilor, așa cum cere femeiul și așa mai departe. Poate să avem timp să discutăm despre toate aceste chestiuni puțin mai târziu. Are cuvântul domnul Naufito din partea Parlamentului Cipriot în grupul politic PP, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și țara noastră a făcut obiectul unui uh, program de ajustare. Nu am considerat că acest program de, de ajustare și recomandările sale ar fi o pedeapsă, ci ca o, ca o ocazie de a ne face ordine la noi acasă pentru a, face, pentru a putea face față crizei economice și financiare. Astăzi, uh, Ciprul a ieșit din acest program de ajustare și, în uh, ciuda deficitului important pe care îl înregistrăm, economia este în creștere. De fapt, are unul din cele mai mari uh, ritmuri de creștere economică din Europa, mai mult de 3%. Uh, șomajul a scăzut de la 13% în 2013 la mai puțin de 7% și sperăm că peste câțiva ani în economia noastră o să ajungem la un grad uh, complet de ocupare. În același timp, am luat notă de recomandările Comisiei pe anul 2018. Nu considerăm că ar avea vreun caracter punitiv, ci, din potrivă, considerăm că acestea ar trebui să fie puse în aplicare cât mai eficace și cât mai repede posibil. Recomandarea privind reducerea numărului creditelor neperformante prin acțiuni specifice sectorului bancar a fost implementată, de exemplu, și numărul acestor credite uh, performante a scăzut într-un mod drastic. Apoi, am, am implementat și anumite recomandări uh, în ceea ce privește insolvența, cadrul uh, care reglementează uh, insolvența. Avem nevoie de o îmbunătățire a modului în care funcționează administrația publică, de îmbunătățirea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la finanțare, de îmbunătățirea performanței uh, companiilor uh, de stat, însă nu sunt foarte încrezător că vom reuși să ducem la capăt toate acțiunile de, privati- de privatizare, însă am luat notă de recomandările de îmbunătățire a pregătirii profesionale a, a tinerilor și că până în 2020 vom putea face reforma sectorului administrației uh, publice. Uh, prima etapă urmează să intre în vigoare în prima jumătate a anului viitor. Ciprul a reușit să depășească această criză pe care noi am privit-o ca o ocazie de a ne îmbunătăți uh, modul în care ne funcționează economia. Vă mulțumesc! Pervanș Beres are acum cuvântul în numele Parlamentului European, din partea și de. Mulțumesc că acest schimb de opinii între Parlamentul Național și Parlamentul European în acest moment al ciclului economic este foarte important pentru că, așa cum spuneam uh, când eram de partea cealaltă a sălii, e momentul când în uh, național Naționale toată lumea e de, mobilizată pe definirea și discutarea propriului buget, iar noi încercăm să transmitem Comisiei un mesaj privind uh, mizele viitorului ciclu economic. Mi se pare că există aici două, trei teme transversale pe care, dacă am putea avea o alianță între Parlamentele Naționale și Parlamentul European, am putea să fim mai influenți. Și prima temă este modul în care Comisia Europeană utilizează sau nu utilizează un instrument foarte prețios pe care, la care am contribuit și noi, procedura de dezechilibru macroeconomic, pentru că vedem că este un instrument pe care Comisia nu îndrăznește să-l utilizeze complet și care nu își produce efecte și întreține la nivel european un dezechilibru între țări în deficit și țări în surplus bugetar pe care nimeni nu îl corigează. Ori astăzi suntem într-o situație unde vedem că dincolo de tensiunea între statele membre din zona euro, asta ar mai putea produce și o tensiune între zona euro și lumea externă nu cred că mă suspectați că sunt uh, un partizan al domnului Donald Trump, dar când domnul Donald Trump pune sub semnul întrebării rata puternică de export a unei uh, părți, unor economii europene, pentru că beneficiază de, în mod nejustificat de surplusuri financiare care sunt artificial create în uh, interiorul Uniunii Europene, atunci cred că se pune o întrebare reală legată de uh, politicile economice. Nu văd cât timp am vorbit și nu știu dacă mai am timp să dezvolt și o a doua idee, o să abuzez pentru a aborda și un alt aspect care mi se pare esențial, proiectele pe care Comisia Europeană este pe care să le elaboreze și unde vedem că o discuție care acum este recurentă în uh, schimburile noastre, poate reveni pe uh, firmament și anume dezbatere privind condiționalitățile macroeconomice, pentru că e vorba de o capcană aici, care mi se pare că trebuie eliminată. Și nu e suficient să uh, facem diferența între state virtuoase și state care sunt în dificultate, și trebuie să utilizăm cât mai bine bunul nostru comun și anume moneda euro. Și este al treilea punct pe care vreau să-l abordez. Se vede bine că în unele țări, dar și aici uneori în Parlamentul European, suntem tentați să punem în cârca monedei euro toate problemele economiilor noastre. Ori, realitatea este că peste tot uh, uh, unde guvernele încearcă să iasă din uh, euro, există o rezistență pentru că costurile ar fi exorbitante și nu există un program politic care să poată fi propus unui popor și care să cuprindă ieșirea din euro. Dar asta, pe de altă parte, înseamnă că trebuie să discutăm foarte serios regulile jocului, să le redefinim și codul de conduită pe care trebuie să-l adopte fiecare ca să putem să avem această monedă cu toții, cred că e una dintre mizele discuției pe care le organizăm. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Skopacek din partea Republicii Cehe, grupul ECR. Děkuji pěkně za slovo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Bună ziua tuturor, domnilor și domnilor, dragi colegi. La începutul intervenției mele, aș dori să spun că am impresia, în urma intervențiilor anterioare, că nu toată lumea își dă seama de faptul că în Europa ne-am lungit mai mult decât ne-ar fi permis uh, plapuma. Dacă este să mă uit la deficitele înregistrate în anumite țări, uh, nu pot să cred că se exercită presiuni atât de mari să ne ardem uh, economiile pe care încă le mai avem. Ce înseamnă uh, politica fiscală potrivită? Este vorba de bugete care generează și alte deficite, pentru că acesta, aceasta a fost cauza uh, crizei financiare aprofundate uh, din 2008. Titanicul, care ar fi Europa așa cum a menționat un antevorbitor, nu a apărut uh, datorită unor uh, bugete planificate în mod uh, chipzuit, ci datorită ajutoarelor sociale care nu erau finanțate, de fapt. Eu, există presiune acum de a relaxa normele pactului uh, de creștere și stabilitate. Și nu toate statele membre din zona euro nu respectă normele pe care și le-au stabilit uh, ele înșile. Nu respectă uh, regulile pe care ele le cer statelor care doresc să adopte uh, moneda euro. Ar trebui să înțelegem că bunăstarea noastră este generată de sectorul privat și dacă îl vom încorseta prea mult cu uh, alte uh, norme, nu vom asista la crearea de locuri de muncă în plus în Spania și în Italia, de exemplu. Cred că Uniunea Europeană ar putea deveni un exemplu pentru restul lumii. Și acum, când discutăm următorul cadru financiar uh, multianual, un subiect uh, abordat și în Parlamentul Republicii Cehe, noi cerem Uniunii Europene să facă economii, pentru că după ce Regatul Unit se va retrage în Uniunea Europeană, bugetul va scădea, nu va crește. Uniunea Europeană nu ar trebui să caute proprii resurse, ci ar trebui să uh, găsească economii locuri unde uh, pot fi făcute economii. Eu sunt uh, critic vis-a-vis -vis de orice încercare de a armoniza politica fiscală, pentru că pentru anumite state din centrul și estul Europei acest lucru însemna sfârșitul competitivității de care se bucură acum. Nu dispunem pur și simplu de tradiția judiciară, nu dispunem de piețe atât de mari ca și vechile state membre, astfel încât uh, Uh, să putem uh, concura cu Franța. Ar fi o imensă lovitură suferită de economia noastră dacă am pierde competitivitatea fiscală. Un alt aspect de care ar trebui să ținem cont este următorul. Din toate părțile spectrului politic, din partea liberalilor până la comuniști, am auzit că singurul lucru pe care îl putem face este ca în uh, zona euro fiecare să-și poată alege singur propriul nivel de integrare. Și în aceste condiții eu cred că nu putem ajunge la un uh, compromis dacă toate statele membre dispun de libertatea de a se integra mai mult. Dacă colegii noștri Uh, comuniști doresc să se integreze într-un mod uh, de stânga, pot să fac acest lucru. Eu pro, provin dintr-o țară care a trecut prin experiențe comuniste, pe care aș dori să nu le repet, dacă se poate. Vă mulțumesc. Cred că știți că din partea dumneavoastră auzim aceleași uh, apeluri de reducere a bugetului și uh, de a nu reduce bugetul politicii de coeziune. Aceste două cerințe sunt greu de împăcat pentru că dacă bugetul este redus, vor exista mai puține fonduri și pentru politica de coeziune. Deci eu nu știu cum am putea să împăcăm și capra și varza din acest punct de vedere. decât dacă susțineți și reducerea bugetului politicii de coeziune. Acum, are cuvântul domnul Situ din partea Senatului României, grupul PP. Thank you, Mr. Chairman. Um, I'm just going to speak... Vă... Domnul Câțu are cuvântul. Vă mulțumesc. O să mă refer la recomandările specifice României. Eu sunt îngrijorat de faptul că acestea nu sunt respectate de guvernul român până acum. După cum știți, deficitul structural din Europa se va profunda și mai mult, va crește și mai mult și, recom- și ce nu înțeleg este de ce Comisia Europeană și Parlamentul European nu încearcă să găsească modalitățile uh, prin care să determină guvernul român să respecte recomandările respective, pe de o parte. Pe de altă parte, și aceasta este chestiunea principală asupra căruia doresc să vă atrag atenția, este problema forței de muncă din România și din estul Europei pentru că odată cu libera circulație a forței de muncă, un lucru minunat atât pentru România cât și pentru restul Europei, noi acum ne confruntăm cu o altă problemă în Europa. Încercăm ca economia noastră să crească, dar acest lucru va fi dificil în următoarea uh, perioadă, ținând seama că nu mai dispunem de o forță de muncă atât de mare. În România, nu putem să plătim uh, salarii care să convingă forța de muncă să revină la noi acasă din uh, restul Europei. Deci singura soluție care ne rămâne la dispoziție este să importăm forța de muncă din state din exteriorul Uniunii Europene. Însă este foarte dificil să faci acest lucru pentru că ar, trebuie să oferim salarii mai mari decât cele oferite lucrătorilor uh, dome, uh, domestici. Și antreprenorii noștri încearcă să rezolve această problemă cumva. Eu consider că aceste norme trebuie să fie revizuite și anume lucrătorii care vin din uh, exteriorul Uniunii Europene trebuie să fie plătiți mai mult decât salariul minim în condițiile în care uh, salariul minim uh, este o normă pentru lucrătorii interni, mai ales în condițiile în care în uh, România și în țările din restul uh, Europei de Est există această problemă a lipsei forței de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul de Bono din Malta, grupul politic PPE. Doamna de bună. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc Comisiei Econ pentru că dă ocazia parlamentarilor naționali să aibă un schimb de opinii privind uh, proiectul de recomandări uh, pe fiecare țară în parte. Acestea uh, trebuie să fie adoptate și de parlamentele naționale, existând mai multe etape în această procedură a semestrului european înaintea declanșării planificării bugetare pentru, țara, pentru fiecare țară în parte. Înțeleg și eu faptul că în comisie se discută acum um, alocarea fondurilor de, co- de coeziune, care sunt import- importante și pentru Malta. Um, sistemul de sănătate este în continuare o provocare pentru țara noastră, în ciuda creșterii economice remarcabile pe care am înregistrat în ultima perioadă. Ne confruntăm cu o populație uh, tot mai în vârstă, avem o rată tot mai mare de inflație și participarea femeilor la forța de muncă este scăzută. În plus, um, ne bucurăm de cea mai înaltă rată a elevilor care părăsesc băncile uh, școlii. Sunt uh, factori care um, pregătesc probleme, de exemplu, unui sistem de pensii durabil. Cred că trebuie să investim mai mult, să găsim o strategie uh, cuprinzătoare pentru ca state europene ca și Malta să nu se confrunte cu o criză în sistemul pensiilor pe termen uh, lung. Dacă uh, situația nu, uh, nu se va schimba, se pune întrebarea când ne vom confrunta cu această criză și nu dacă. Mulțumesc, rămânem tot în Malta. Are cuvântul acum domnul Bedingfield, grupul politică și de, vă rog. Intervenție fără microfon. Microfonul este închis. Gradul de coordonare a politicilor fiscale este necesar. În absența unor astfel de uh, provocări structurale, un, un uh, stat membru poate amenința stabilitatea tuturor statelor membre. Implementarea reformelor poate duce la creștere economice, economică, dar și la uh, mai multă justiție socială pentru cetățeni. Beneficiile unor astfel de reforme ar trebui să fie cel mai bun stimulent ca să facem aceste reforme cel puțin pe termen mediu și lung. Implementarea de succes a reformelor uh, trebuie susținută de toți actorii implicați, de toți stakeholderii, în special la nivelul la care aceste reforme sunt simțite. Parlamentele naționale joacă un rol cheie în a livra aceste reforme prin legislația potrivită, ca să nu mai menționăm faptul că suntem cel mai aproape de uh, locul în care, se iau, în care au efect aceste decizii. În Malta, politicieni atât uh, din Parlamentul Național și European uh, au un obicei și anume să aibă o relație strânsă cu electoratul și să-l asculte. Totuși, cred că trebuie să găsim un echilibru între identificarea provocărilor și recomandările respective permițând în același timp uh, uh, actorilor implicați, Parlamentul, partenerii sociali, guvernul național, flexibilitatea absolut necesară pentru a ține seama de fiecare, de specificitățile fiecarei țări. Astfel de utilizare specifică a instrumentelor fiscale este cheie și a fost crucială pentru ca țara noastră să fie acolo unde se află astăzi. O țară, în situația de astăzi, cu o țară cu economie puternică și stabilă, cu rate de creștere puternice și cu șomaj redus. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Now next speaker, Mr. Mulțumesc, domnul Fenivezi din Ungaria, grupul PP. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Ungaria salută faptul că Statisticile arată faptul că Uniunea Europeană iese încet, dar sigur, din uh, criza economică. Creșterea economică începe să devină vizibilă și șomajul arată tendințe pozitive de asemenea. S-au făcut eforturi mari pentru a îmbunătăți situația. Președinția austriacă are încă câteva luni la dispoziție ca să mai uh, facă progrese. Semestrul european și întregul proces uh, s-a îmbunătățit uh, semnificativ față de situația de acum câțiva ani și este un lucru pe care am discutat și în Parlamentul uh, uh, maghiar. Uh, în mod regulat am invitat oficial de la comisie ca să-și exprime opiniile. Cred că o mai bună înțelegere comună în legătură cu modul în care trebuie să funcționeze semestrul european, asta ar fi calea de urmat și, de fapt, singura cale de a ne asigura uh, că statele membre uh, consideră aceste recomandări specifice de țară un lucru pe care trebuie să-l respecte și să-l aplice. Nu cred că uh, trebuie să întărim și mai mult procesul curent. Uh, el este destul de bun așa cum este, dar uh, recomandările specifice de țară nu pot înlocui strategia, o strategie cuprinzătoare pe termen lung și nu pot fi singura bază pentru planificarea multianuală. Creșterea economică în aceste țări din Europa Centrală și de Est uh, se datorează în mare parte stabilității și uh, noi nu credem că ar trebui să se facă o legătură directă între fondurile de coeziune și politicile macroeconomice. Procesul semestrului european se va confrunta cu mari provocări după alegerile uh, de anul viitor, alegerile europene și, uh, sigur, și în timpul negocierilor uh, privind noul cadru financiar multianual. Inovarea, cercetarea și dezvoltarea, digitalizarea, Uh, vor primi probabil o parte mai mare uh, din buget, ceea ce e un lucru binevenit, dar finanțarea acestor noi domenii n-ar trebui să se facă în detrimentul zonelor tradiționale uh, ale politicii de coeziune și ale politicii agricole comune, pentru că acestea au fost instrumente foarte importante și utile de a îmbunătăți competitivitatea în Europa și ele există pentru a asigura securitatea alimentară a continentului și de asemenea pentru a menține uh, Uh, forța rurală, forța de muncă rurală la nivelul la care se află acum. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult. Nu mai avem alți vorbitori. Știm că nu toate țările reprezentate au avut șansa să ia cuvântul, așadar, înainte să spun și eu ceva și de asemenea și domnul Mavridis, dar mai avem un pic de timp. Sigur, nimeni nu e forțat să ia cuvântul dacă nu vrea, dar dacă mai dorește cineva să intervină, uh, acum e momentul să o faceți. Domnul Papadimulis vrea să vorbească, dar nu e în sală. Bun, dacă vine domnul Papadimulis, să-i dăm cuvântul. Până atunci, înainte, în afară de el, care nu e prezent. Nu, deci spuneam altceva. Spuneam că mai sunt uh, reprezentanți din parlamentele naționale, colegi care n-au luat cuvântul. Dacă doresc să ia cuvântul, inițial eram mai pesimiști în legătură cu cât timp o să avem uh, și am fost foarte stricți. Am dat cuvântul la câte un vorbitor pe țară, deci dar acum avem timp. Deci dacă mai doriți, puteți să vă alăturați uh, discuției și dacă îmi permiteți, vreau să fac și eu câteva considerații. În timpul intervenției mele, unii dintre dumneavoastră, dacă vreți să luați cuvântul, vă rog să faceți semn secretariatului. Știu că o serie de subiecte au apărut în discuție și au fost privite din puncte de vedere foarte diferite. Asta indică, sigur, cât de dificil este să ai guvernanță economică comună într-o uniune monetară, uh, într-o zonă mai integrată și pe aceea o uniune mai largă. Deci vreau să comentez doar pe unele comentarii pe care le-am auzit. Unul legat de problema regulilor fiscale, unde, desigur, există, să zicem, două seturi de probleme. O problemă este ce fel de politic, ce fel de model de politici economice favorizăm și preferăm și, în al doilea rând, avem nevoie de anumite reguli sau nu avem nevoie de reguli. Eu, personal, așa cum știu unii dintre dumneavoastră, sunt un susținător puternic al unui grad necesar de flexibilitate uh, în regulile din pactul de stabilitate. Eu nu cred că aceste reguli sunt perfecte. De fapt, sunt destul de imperfecte, după părerea mea. Și asta din mai multe motive. Pe de altă parte, și ăsta e motivul pentru care trebuie să spun că am apreciat uh, intervenția domnului Robola din Parlamentul Italian, deși nu e din partidul meu, e dintr-un partid opus al meu, al lui meu, dar e vorba de o schimbare, un alt ton față de cel pe care l-am auzit. Cred că e imposibil și cred că nimeni n-ar fi de acord aici să se pună sub semnul întrebării existența anumitor reguli. Poți să spui, nu-mi plac anumite reguli sau nu sunt de acord cu modul în care ele sunt implementate, dar e imposibil să pui sub semnul întrebării faptul că trebuie să ai niște reguli. Deci cred și apoi intrăm în discuția dacă aceste reguli sunt implementate corect și, în al doilea rând, dacă regulile însele sunt corecte. Așadar, la primul punct, și nu pot rezista tentației de a comenta privind discuția din Italia, privind bugetul, este greu să pui sub semnul întrebării faptul că proiectul de buget nu respectă regulile, pentru că regulile, fără niciun fel de flexibilitate, ar cere o ajutare uh, structurală de 0,6% conform faimoasei matrice și guvernul propune o deteriorare de 0,8%. Deci e o diferență de 1,4% între uh, țintă și propunere. Diferența e foarte mare. Deci, tehnic, este ceea ce se numește o deviație semnificativă și sugestia pe care o fac prietenilor italieni este dacă comisarul spune că e o deviație semnificativă, nu trebuie să-l insultați pe comisar că nu are niciun rost, adică asta e o deviație semnificativă, e un fapt. Este și în documentul scris de guvernul italian că e o devi- deviație semnificativă, pentru că știm, conform regulii, marja de flexibilitate de deviere este de 0,5 și atunci sub regulă ar trebui să fie 0,25 pe 2 ani. Dar să zicem că am începe de la 0. Deci între 0,5 și 1,4 e o diferență de 0,9. Deci e peste, mult peste marja de flexibilitate. Și apoi, în principiu și conform regulilor actuale, asta nu e posibil, dar hai să zicem că poți adăuga uh, flexibilitatea totală posibilă, cea mai mare posibilă, deci în, uh, în regulile structurale este de asemenea prevăzută o limită și nu ai cum să ajungi la 1,4. Deci e posibil, imposibil, din partea, imposibil din partea Comisiei să nu spună că e o deviație semnificativă, pentru că e un fapt. Și ce se întâmplă când ai o astfel de deviație? Intri în procedură de deficit excesiv. Asta nu e un stigmat în sine, pentru că multe țări au fost în astfel de procedură. Curent, în mod curent este Spania. Deci cred că aproape orice țară, cu excepția două sau trei din Uniunea Europeană, au fost într-o astfel de procedură de deficit excesiv. Deci, iarăși, nu e adevărat când spui că, a, da, Franța încalcă defi- a încălcat deficitul. Nu, nu. S-a întâmplat uh, acest lucru și s-a intrat în procedură de uh, deficit excesiv. Când ești în procedură de deficit excesiv, sigur, uh, îți continui politica economică, dar nu poți pur și simplu să-l insulți pe comisar pentru că a lansat o procedură care este în reguli. Deci dacă dezbaterea ar fi mai moderată un pic uh, așa cum a fost în intervenția domnului Bola, ar, cred că ar fi mult mai puțin stres pe piețe decât avem acum. Și cred că ar trebui să, dacă vrem să avem astfel de flexibilitate, sigur că putem să avem flexibilitate, dar trebuie să acceptăm, să spunem câteva, câțiva ani stăm în procedură de deficit excesiv pentru că asta e bine pentru economie. Dar asta ar fi mai rațional decât să facem așa să creăm discuții în legătură cu sistemul și regulile și că ar fi un fel de conspirație împotriva unui guvern sau altul. Deci dacă vrem să păstrăm discuția la un nivel util, putem să o facem și adițional, și asta mă face să comentez și la alte intervenții, este că, într-adevăr, avem la nivel european, uh, nu avem suficiente instrumente ca să susținem uh, uh, creșterea economică și locurile de muncă. Asta e adevărat unii dintre noi credem că ar trebui să avem uh, o, o strategie de investiții, instrumente și un uh, buget mai mare, pentru că uh, ar trebui să avem un buget mai comun dacă vrem să avem o politică mai comună și apoi o disciplină de piață aplicată prin intermediul unui buget, prin unei discipline bugetare. Și dezbaterea pe care o avem și astăzi arată că uh, uh, nu vom putea să eh, depășim această poziție incompatibilă decât dacă încheiem eh, Uh, Uniunea Economică și Monetară și dăm instrumentele eficiente și uh, financiare uh, suficiente pentru a avea stabilitate și creștere. Asta e părerea mea, m-am exprimat în calitate de membru al acestui Parlament și a acestui, acestei comisii. Știți că în comisia noastră sunt opinii diverse, unii care sunt mai pe responsabilitate fiscală, alții care sunt mai keynesieni, dar cred că ambele poziții sunt compatibile să avem uh, cu uh, instrumentele de guvernanță. Și după aceea, sigur, totul depinde de democrație, de rezultatul alegerilor și aici uh, politica economică poate prevala și există un comportament, compartiment european și un compartiment național care poate contribui. Avem o comisie, am avut o comisie mai conservativ, conservatoare în, term, în uh, mandatul trecut și un pact fiscal mai dur. Acum avem o comisie mai de centru-dreapta și uh, mai multă flexibilitate. Deci are sens uh, acest lucru și putem să decidem uh, că avem o abordare diferită. Dar uh, ce este important, după părerea mea, și această dezbatere pe care avem între membrii Parlamentului European și membrii Parlamentului Național, să se facă într-un mod constructiv și să ajute la depășirea diferențelor de politică națională și să vedem cum, fără niciun fel de uh, Uh, prejudiciu față de diferențele sănătoase și legitime pe care le avem și avem milioane de cetățeni, diferența pe care o avem, să avem totuși un uh, teren comun și fără să punem sub semnul întrebării coexistența noastră, că asta nu ne aduce nicăieri. În acest sens, uh, Salut tonul constructiv al discuției. Și regulile fiscale din pactul de stabilitate nu se referă doar la deficit și la datorie, ci și la stabilitate macroeconomică și la uh, anumite dezechilibre. Și această parte a fost mai puțin uh, aplicată și, cum spunea Bervanș Bere și cum spunea și un membru de la Lega Nord au avut aceeași părere. Deci vedeți cum această dezbatere poate oferi o combinație foarte diferită de uh, poziții și cred că este un element și apropo și Italia este aproape de, de decizie de uh, dezechilibru economic. Deci, uh, da, sigur, e adevărat că sunt dezechilibre și o poziție primară comercială de peste 6%, un deficit de peste 6%, este o încălcare. Apropo, Comisia a pus uh, această uh, țară în, uh, în această situație. Deci nu e adevărat că nu se întâmplă nimic. Se întâmplă și în, în această țară se supără unii și spun că nu ne ascultăm unii pe ceilalți. Și un alt lucru pe care, care mi se pare interesant este că legat de condiționalitățile macroeconomice, pentru că aici avem o legătură puternică între politica economică și supravegherea fiscală, pactul de stabilitate și banii de coeziune. Aici suntem uh, divizați în Parlament Înțeleg uh, și mă interesează că nu toată lumea este uh, foarte un mare fan al acestor chestiuni în parametrele naționale. Deci sugerez să vorbiți cu guvernul noastră pentru că aceste lucruri sunt discutate acum în regulamentul uh, privind prevederile comune, care trece acum în următoarea fază a fondurilor structurale și acest, dacă aceste condiționalități vor trebui să rămână sau nu, care n-au fost uh, implementate sau s-a încercat implementarea lor în Spania și Portugalia, dar oamenii au spus că e imposibil, ar fi util ca parlamentele naționale să vorbească cu propriile lor guverne, pentru că se înceapă foarte curând trilogul și noi înșine discutăm acum uh, acest punct. Deci vreau doar să mă refer la câteva chestiuni interesante. Acum văd că s-a întors domnul Papadimulis, deci pot să mă opresc din a încerca să vă distrez și să câștig timp. Intervenție fără microfon din sală. Da, avem până la 4.30. Deci, din experiență, în uh, cadrul săptămânii europene mai largi. Aici este un eveniment mai mic, dar avem în februarie un eveniment mai uh, de proporții. Întotdeauna e o parte în care toată lumea are discursuri pregătite și foarte bună, dar partea cea mai bună este ultima, când chiar începem să vorbim unii cu ceilalți și luăm cuvântul și răspundem la uh, declarațiile celorlalți. Asta e partea cea mai bună, cea mai utilă. Deci sper că vom folosi complet aceste ultime 30 de minute în spiritul uh, unei discuții mai libere între noi, dar mai întâi, Dimitrios, ai acum cuvântul. Ζητώ συγγνώμη γιατί Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că a trebuit să fug pentru a ajunge înapoi. Trebuia să fiu prezent într-o altă comisie. Sunt de acord cu multe dintre observațiile introductive ale raportorului nostru, domnul Costas Mavridis. Punctele principale ale intervenției mele. Uniunea Europeană și în special zona euro nu și-a asumat eforturile necesare pentru a se pregăti pe sine și pe statele membre pentru a face față cu următoarea criză care va veni, pentru că aceste crize sunt ciclice. De exemplu, Uniunea Bancară, cei doi piloni, au avansat, dar al treilea pilon, uh, schema de uh, garantare a depunerilor, a uh, fost amânată fără dată de implementare. A fost aprobată de către Comisie, Parlamentul a susținut acest pilon pentru a evita noi crize sistemice, însă această problemă este blocată la Consiliu. Pentru că unele state au un fel de veto informal. O altă problemă. Trebuie să luptăm împotriva cantității enorme de uh, evaziune fiscale prin așa zisele um, um, decizii fiscale. Doamna comisar pentru concurență Vestager ne-a spus că în mod legal între ghilimele, marile multinaționale și-au uh, s-au aranjat în mod legal pentru, ca, pentru a evita impozitarea. Deci salariații și IMM-urile trebuie să plătească mai multe taxe, ceea ce uh, afectează negativ concurența în favoarea giganților și împotriva micilor actori. După aceea, trebuie să impozităm economia digitală. Nu reușim să introducem regulile necesare pentru ca mari giganți ai economiei digitale, ale ai revoluției digitale, să își plătească și se poate să contribuie. Avem cazul McDonald's și cazul Google. În final, mă bucură un lucru că după patru ani de mandat, țara mea, Grecia, a ieșit din mandatul de ajustare, din programul de ajustare. IT acum este într-un regim de supraveghere a implementării bugetului național în cadrul semestrului european. Și aș dori să subliniez acum în Italia există turbulențe puternice, în același timp Grecia a reușit să evite deficituri și să ajungă la surplus. Ne redresăm într-un ritm constant. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și felicitări Greciei pentru acest lucru și am o întrebare, poate Dimitriu să-mi poți răspunde în legătură cu această problemă a noului buget și poziția pensiilor. Din păcate, trebuie să spun, a planurilor de pensii, ar fi poate un subiect util de discutat, însă în primul rând colegul dumneavoastră și după aceea ne puteți spune ceva despre pensii. Domnul Baluras, vă rog. Domnule președinte, aș dori să uh, subliniez comentariile dumneavoastră foarte utile care ne ajută să avem un dialog aprofundat. Trebuie să trecem dincolo de, uh, de această fobie care există în diverse state europene și care este artificială. Vă mulțumesc pentru acest lucru pe care l-ați spus, uh, pensiile care au fost de fapt impuse de femei care în mod dogmatic a uh, redus aceste pensii uh, prin reducerea prognozelor deci, uh, femeiul a impus această reducere a pensiilor, prevăzând că nu vom putea ajunge la nivelul pentru surplusul primar și pentru creștere. Însă, în ultimii trei ani am depășit uh, uh un surplus de 3,5%, ceea ce era prea mult, și uh, rata noastră de creștere este dinamică. În ceea ce privește anul viitor, uh, femeiul a prevăzut 2,5-2,6%. În ceea ce privește reducerea pensiilor, pensionarii din Grecia și probabil și în Italia, domnule președinte, datorită crizei aprofundate, după cum am mai spus, și datorită faptului că Eh, rănile sunt încă deschise, pensionarii își ajută copiii și nepoții care sunt șomeri și care sunt într-o situație financiară extremă. Aceste eh, reduceri ale pensiilor se vor eh, repercuta asupra economiei. Dacă pensiile nu vor fi reduse, Uh, va exista o susținere pentru creștere. Însă pentru asta este nevoie de o decizie clară atât din partea uh, instituțiilor europene, precum și din partea IMM-ului, femeiului, pentru că uh, dacă orice uh, dubiu persistă, acest lucru nu poate să fie bun pentru perspectiva piețelor. Dimitrios, să ai cuvântul. În, vă mulțumesc. În Grecia suntem optimiști. Considerăm că vom putea să ne respectăm pe deplin angajamentele. De asemenea, atât pentru 2018 cât și 2019 ne-am angajat la surplus primar de 3,5%, atât în 2018 cât și 2019. Ne apropiem de sfârșitul anului și uh, Comisia Europeană estimează că vom depăși această previziune. Uh, se vorbește despre un surplus primar care ar putea chiar depăși 4%. La anul trecut am depășit 4%, am ajuns la 4,2% și uh, angajamentul era 1,75%. Avem obiectivul de a convinge pe toată lumea, inclusiv Comisia Europeană, inclusiv FMI, că aceste angajamente vor fi respectate atât acest an cât și anul viitor și sperăm că um, anul viitor vom avea creștere și că nu se va impune măsura reducerii pensiilor. Eh, cu dumneavoastră, cu toții reprezentați pe cetățeni. Imaginați-vă dacă ar fi ușor pentru oricine din țara dumneavoastră eh, să reducă pensiile cu 40%. Ce încercăm acum să eh, facem este să îi convingem pe baza datelor Chiar cu două zile în, urme, în urmă, femeiul și-a corectat prognoza pentru economia elenă în sus. Se prevedea 1,8% creștere, însă alaltă ieri estimarea a fost ridicată la 2,4%. Femeiul, după o întârziere de mulți ani, a ajuns uh, să fie de acord cu, uh, de acord cu ce uh, prevedea Comisia Europeană și guvernul elen de ceva vreme. Această măsură a fost impusă datorită insistenței FMI-ului care a folosit prevederi neconfirmate. Nu a fost solicitată de către Comisia Europeană, de către Eurogrup sau de altcineva. Săptămâna trecută am avut o uh, Uh, comisie um, la care a participat și domnul vicepreședinte Centeno și președintele ESM a vorbit în mod pozitiv despre finanțele elene și acum că nu mai suntem în programul de ajustare, angajamentele noastre vor fi respectate 100%, însă depinde de Parlamentul Elen să aleagă politicile pe baza cărora vom atinge acest obiectiv. Deci vom respecta aceste obiective, însă eu ce aștept din de la deputații altor state membre este să ne respecte dreptul ca Parlamentul nostru să decidă felul în care ne vom atinge obiectivele lucrurile merg spre bine și Roberto Gualtieri, care, Gualtieri, care este președintele Econ, a, și a avut de a face cu Grecia, poate să-mi confirme că ceea ce poate să confirme că ceea ce spun este corect. Thank you. Uh, Greece, which has a... Mulțumim. Grecia are un surplus primar uh, major și a fost scoasă din procedura de eh, deficit excesiv. Eh, Grecia depășește obiectivul surplusului primar cu peste 1% de cât se prevedea și cât i s-a fost impus de către femei. Aceste estimare s-a făcut pe baza unor cifre care nu s-au materializat. Deci, mi se pare că a fost o decizie înțeleaptă. Iar acum, domnul Averov Neofitu, președintele a Comisiei pentru Afaceri Bugetare din Cipru, în numele grupului PPE. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grecia, într-adevăr, a reușit să iasă din programul de ajustare. Probleme care au durat timp de 8 ani. Astăzi, totuși, Grecia este pe calea spre creșterea economică și, după cum au spus și colegii, depășește prevederile. Grecia ar putea foarte bine să își reducă problemele cu care se mm, confrunta, poate după 3 sau 4 ani, nu doar după 8 ani. Și acesta este o replică pentru cei care consideră că acest program este uh, un blestem avem, de exemplu, exemplul Irlandei, al Portugaliei, al Ciprului și acum al Greciei. Cu o rezervă, totuși, pentru a nu uh, încuraja uh, alte state spre noi adventuri fiscale, uh, trebuie să uh, facem câteva avertizări. Veniturile nu sunt constante, dar cheltuielile sunt destul de constante și chiar o mică criză sau o rată mai scăzută de creștere în zona economiei, apare o deviere fiscală, probleme fiscale și uh, țara se îndreaptă spre necunoscut. Uh, și uh, în țara noastră a trebuit să reducem salariile și pensiile pentru a putea să uh, dăm chiar pensii reduse sau salarii reduse. Dacă nu am fi făcut acest lucru, nu am fi putut plăti niciun salariu și niciun fel de pensii. Dacă noi toți din Uniunea Europeană avem în vedere aceste lucruri, trebuie să creăm condiții mai stabile pentru economia europeană, dar și pentru uh, țara noastră. Câte o ultimă observație. Grecia, Portugalia, Cipru, Irlanda au plătit o part, parte din cauza deficitului politicilor europene. Am intrat în zona euro, ne-am adoptat uh, moneda euro și aveam doar politica monetară în comun. Uh, timp de 17 ani am avut uh, șapte, am, mulți ani am avut 17 politici monetare. Acum însă am uh, aranjat lucrurile, inclusiv situația fiscală a statelor din Uniunea Europeană și a zonei euro. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Uh, regulile noastre sunt destul de complexe. Sunt de acord că aceste, că ideea era de a simplifica aceste reguli fiscale. A venit vremea să dăm cuvântul raportorului nostru, căruia îi dăm cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să continui în limba mea maternă. Am ascultat cu mare atenție intervențiile de astăzi în legătură cu câteva puncte nu suntem cu toții de acord. Pe alte chestiuni, cred că putem ajunge la un numitor comun și la acestea o să mă refer acum. De exemplu, dacă uh, insistăm că prin reducerea taxării persoanelor bogate și în același timp uh, sporim uh, cheltuielile sociale, considerând că este o politică responsabilă fiscală, nu cred că vom fi de acord cu o asemenea idee. Însă, aș dori să mă refer la două, trei puncte în legătură cu care cred că putem cădea de acord. Am auzit caz, care a fost cazul Greciei și cred că avem nevoie de un grad mai mare de flexibilitate în uh, regulile europene. Însă, acest grad mai mare de flexibilitate a normelor europene nu, nu înseamnă că orice stat poate să facă ceea ce își dorește. Pentru că dacă exist, există uh, flexibilitate și există pilonul uh, drepturilor uh, sociale, Um, pro, problemele care duc la suferința, la suferința concretă a oamenilor ar putea să fie reduse și um, ar putea fi rezolvate în practică prin solidaritate concretă între noi. În încheiere, aș dori să spun următoarele. Cei care consideră că Comisia Europeană are dreptate, aș dori să le spun că în 2015 Comisia Europeană a făcut o propunere care viza mai mare flexibilitate în legătură cu aceste norme. În același timp, Comisia funcționează și nu respectă logica normală și își desfășoară activitatea împotriva solidarității care ar trebui să se manifeste între noi. Fondurile de coeziune acum și politica de coeziune. vă întreb cum putem să-i convingem pe cetățenii europeni că este nevoie de condiții macroeconomice în statele membre pentru ca acestea să acceseze aceste tipuri de fonduri. Fonduri care au fost create tocmai pentru a crea o coeziune socială. Acum să impunem anumite condiții, anumite premise, nu înseamnă decât să penalizăm statele membre care nu vor putea să absorbă aceste fonduri tocmai când dau mai mare nevoie de ele. Și în fine, domnule președinte, când aud pe cineva care se referă la aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, um, acești oameni trebuie să se referă și la necesitatea uh, schemei europene de garantare a depozitelor bancare, pentru că altfel n-are rost să discutăm despre uh, definitivarea Uniunii uh, Economice și Monetare și de definitivarea Uniunii bancară europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului. Mulțumesc și tuturor colegilor din parlamentele naționale. Cred că am avut o dezbatere foarte aprinsă și foarte utilă. O să mă refer la ultimele remarci ale raportorului. Flexibilitatea este importantă, însă este altceva să pui sub semnul întrebării existența normelor convenite. Acest lucru nu este compatibil cu uh, buna funcționare a Uniunii Europene, dar uh, trebuie să mai facem multe pentru a îmbunătăți cadrul guvernanței economice pe plan uh, european și sper că vom putea să ne aducem și pe viitor contribuția la această dezbatere, de asemenea și în următorul mandat legislativ și sperăm că acest cadru mai comun la care participă și parlamentele naționale va fi util în depășirea temerilor uh, reciproce și în uh, câștigarea încrederii unii în alții. Vă mulțumesc foarte mult și acum trecem la următorul punct. Nu, cred că avem nevoie de o pauză de 5 minute, după care vom putea trece la următorul punct pentru că trebuie să rearanjăm uh, sala. Dar, desigur, dacă prietenii noștri din Parlamentele Naționale doresc să rămână, sunt bineveniți să asiste la discutarea următoarelor puncte de pe ordinea de zi. Următorul punct, punct de exemplu, este o propunere de directivă a Comisiei Europene care încorporează anumite prevederi din uh, pactul fiscal în, în uh, legile europene, deci sunteți uh, bineveniți să asistați la continuarea activităților noastre. Dar deocamdată luăm o pauză. Mulțumesc! nu mi e intră. Ha?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

că

Um, so we start uh, our next point, point 19, uh, strengthening fiscal responsibility. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, um, consolidarea responsabilității fiscal-bugetare pe termen mediu și lung în statele membre. După cum știți, este o propunere de directivă care își dorește să incorporeze o parte din așa numitul uh, tratat uh, al uh, tratat fi, uh, fiscal în uh, dreptul comunicare este o chestiune parțial controversată, motiv pentru care Consiliul de fapt nu se ocupă, nu lucrează la această propunere, însă cred că este necesar să începem discuțiile, nu știu dacă raportarea, nu, raportarea nu este prezentă, dar putem să începem discutarea acestui subiect. Raportoarea este Danuta Hübner, astăzi reprezentată de Marcus Ferber. Deci îți dau cuvântul, Marcus. Vă mulțumesc și mă bucură faptul că Danuta mi-a pregătit niște notițe foarte bune. Propunerea transpune în ordinea legală europeană substanța tratatului din 2013 privind uh, stabilitatea și guvernanța uh, fiscală în Uniunea Economică și Monetară, TSGC, un tratat intergu- uh, interguvernamental. Uh, propunerea tran- transpune articolul 16 din TSGC, care cere transpunerea acestui tratat în ordinea legală Uniunii Europene în răstim de 5 ani de la intrarea sa în vigoare. Prin această propunere, se transpune majoritatea articolului 3 din TSGC. Principalele elemente se referă la cerințele ca statele membre să creeze un cadru care să garanteze norme permanente și obligatorii fiscale. Se cere de asemenea statelor membre să existe un mecanism care să poată fi activat dacă există o deviație importantă de la obiectivul bugetar pe termen mediu. Uh, doamna Hübner salută această propunere în principiu și consideră că este un aspect pozitiv abordarea acestei transpunere a TSGC. A venit momentul să facem acest uh, uh, pas, să aducem, să recurgem la metoda comunitară din punctul de vedere al gestionării acestor crize uh, fiscale. Raportul dumneavoastră se referă la patru chestiuni care pot fi îmbunătățite. Uh, cea mai importantă dintre acestea se referă la temeiul juridic. Com, uh, propunerea Comisiei pleacă de la articolul 126.14 din tratat, al doilea, al doilea aliniat. Uh, Comisia a adoptat acest temei juridic pentru că a fost cel folosit în anul 2011 pentru un regulament al Consiliului, o parte din pachetul cu șase măsuri care nu a înlocuit sau modificat uh, protocolul cu numărul 12. La momentul respectiv s-a recunoscut faptul că al doilea aliniat uh, al articolului 126.14 permitea uh, mai puține măsuri decât înlocuirea protocolului directiva, la fel se întâmplă și acum, directiva Comisiei dorește doar uh, clarificarea cadrului existent, se concentrează doar pe proceduri, nu-și dorește să modifice sau să, înlocuiește, să înlocuiască cel de despre la protocol. În articolul 126.14 din tratat există un al treilea subaliniat care permite uh, norme de, uh, detaliate și modificarea uh, și modificarea protocolului cu numărul 12. Acest uh, Uh, al treilea subaliniat ar fi un temei juridic mai potrivit și în acest sens a argumentat și Serviciul Juridic al Parlamentului European uh, și Serviciul Juridic al Consiliului uh, recomandă de asemenea modificarea temeiului juridic pentru această propunere. Comisia AFCO, care este cunoscută prea bine de doamna Hübner, în proiectul de aviz adoptat recomandă aceeași modificare. Folosirea acestui uh, cel de-al treilea alineat din articolul 126.14 nu ar schimba procedura de adoptare a textului în Parlamentul European, din păcate rămânând procedura de consultare. Însă ar fi modificată procedura de adoptare a textului din uh, Consiliu cel de-al doilea aliniat din, um, din articolul respectiv cere vot în unanimitate, cel de-al treilea o majoritate calificată din partea statelor uh, acest, uh, membre. Din acest motiv, dumnei propune modificarea acestui temei uh, juridic în speranța că decizia din Consiliu va fi luată puțin mai ușor. A doua chestiune se referă la um, Uh, criteriile de referință din propunerea de, dire- de directivă. Propunerea Comisiei nu include asemenea uh, criterii de referință, nu consideră uh, că trebuie să fie adusă vreo modificată, pentru că criteriile de referință numerice rămân în pachetul cu două măsuri și în TSGC atâta vreme cât acesta nu este abrogat. Și acest lucru trebuie să rămână așa pentru a reflecta modul în care acest tratat a fost pus în aplicare. Scopul acestei propuneri este de a transpune un set de norme din uh, tratat interguvernamental în uh, dreptul european, fără a modifica substanța acestor uh, norme. Și această transpunere trebuie să fie făcută astfel încât normele să nu fie modificate neincluderea unor uh, criterii de referință numerice în propunerea de directivă ar respecta acest obiectiv, ar permite ca directiva să se potrivească în toate cazurile posibile și ar încuraja statele membre transpunerea sa. Și mai important, în lipsa unor asemenea criterii de referință numerice, directiva ar putea rezista testului uh, viitorului și ar putea fi modificată mai ușor pe viitor în proiectul de raport se referă și la alte puncte mai puțin importante. definirea uh, uh, devierii importante de la obiectivul bugetar pe termen uh, mediu ar fi foarte importantă pentru declanșarea automată a mecanismului de, cor- de corecție. Apoi, statele membre care trebuie să creeze autorități independente pentru monitorizarea normelor fiscale pachetul cu cele două măsuri a introdus deja asemenea măsuri în acest sens și doamna raportor uh, cere clarificarea situației în care o asemenea autoritate independentă a fost instituită în contextul pachetului cu cele două măsuri, iar putea să își asume uh, mandatul cerut de directiva, de propunere de directiva Comisiei Europene. Și, în fine, așteaptă cu nerăbdare dialogul cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc foarte mult. Sper, cred că această discuție va fi una aprinsă. O să-mi prezint și o propria părere pe acest subiect uh, mai târziu. Următorul uh, vorbitor ar trebui să fie Hugues Bayer, dar este locuit de Pervonș Perez. Mulțumesc, voi vorbi așadar în numele lui Hugues Bayer. Probabil că o să mai adaug și câteva comentarii proprii în calitate de coordonator. O să citesc uh, ideile colegului meu, care uh, consideră că după criza economică și financiară, Uniunea Europeană a luat măsuri bugetare drastice, măsuri care ar trebui să asigură o supraveghere mai strânsă a bugetelor naționale și să implementeze un cadru bugetar solid, dar care, de fapt, au contribuit la o uh, recesiune economică în Europa și o lipsă de creștere economică în ultimii 10 ani. De aceea, uh, în numele grupului socialist din Parlamentul European, uh, trebuie să declarăm că uh, nu suntem favorabili inserției acestui pact în tratate, atât timp cât nu se face o modificare profundă a acestui pact și, așa cum am spus, în permanență încă de la începutul acestei dezbateri, o evaluare a ceea ce uh, TSG-ul a putut să producă juridic vorbind, el ar trebui uh, înlocuit de un tratat, ar trebui să fie uh, înlocuit de un tratat care să încurajeze uh, convergența economică și socială a țărilor Uniunea Europeană, mai ales cele din zona euro, evitând să se ia măsuri cum ar fi cele care au contribuit la accentuarea austerității. Ori, deocamdată, Comisia apreciază că doar datele bugetare le analizează și nu are nicio viziune globală. Nu ia în uh, considerare toți indicatorii socioeconomici, ci doar pe cei bugetari, ceea ce este greșit. Ar trebui să o facă înainte de a uh, analiza uh, situația țărilor din zona euro. O serie de constrângeri bugetare împiedică țările să investească, ceea ce face imposibilă relansarea economică. Deci nu se creează locuri de muncă și, practic, facem, creăm un cerc vicios și agravăm precaritatea cetățenilor europeni. Pentru grupul uh, socialist, modificarea TCG este așadar o condiție indispensabilă pentru a avea locuri de muncă de calitate cât mai multe și pentru a lupta cu sărăcia și precaritatea în creșterea în Uniunea Europeană. Considerăm bugetul Uh, ca o entitate deconectată de viața cetățenilor europeni, creează inegalități inacceptabile în uh, sânul Europei și să aducem uh, soluții. Austeritatea provocată de TSG a îndepărtat, a, a creat probleme societății europene și a crescut sărăcia în multe țări. Față de neîncrederea cetățenilor și față de creșterea populismului, avem uh, nevoie de o Europa care protejează și nu de o, doar de o întărire a tratatelor, care deja au dus la prea multe probleme. Începește problema juridică, așa cum se pune ea și cum a evocat-o raportoarea noastră, aș vrea să mă întorc la punctul uh, original al acestei chestiuni, pentru că în spiritul nostru și asta spune și raportoarea, uh, acest, uh, aceste, consolidarea responsabilității fiscal-bugetare trebuie să fie evaluată, modificată și corijată. Or. Uh, coordonatorii au cerut serviciului juridic să se pronunțe pe, privind dom- temeiul juridic utilizat de comisie în ideea că integrând TSG-ul în cadrul comunitar ar crea un conflict între două temeiuri juridice, pe de o parte TSG-ul și pe de altă parte six-pack-ul și two-pack-ul. Uh, și se dovedește că serviciul juridic n-a urmat această idee, această abordare și a uh, favorizat un alt scenariu care pentru noi este complet inacceptabil și anume ideea că trecem de la un temei juridic bazat pe unanimitate în Consiliu la un temei eh, juridic eh, bazat pe majoritate calificată, deși fundamental vorbind, TSG-ul modifică eh, toate regulile așa cum există ele. Deci spiritul celui de-al doilea paragraf al articolului 186 ni se pare să, că e abordarea corectă. Și din acest motiv, cred că nu, putem, nu cred că putem să susținem propunerea raportoarei pe această chestiune. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, Alexander Luț, ECR. Thank you, Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte, și Roberts își transmite, Robert Ziller își transmite scuzele pentru că nu poate participa la această reuniune datorită alegerilor de săptămâna trecută din Letonia și m-a rugat să dau citire notițelor sale. Dumnealui ia notă de propunerea comisiei în calitate de raportor din umbră, consideră că uh, finanțele solide sunt foarte importante pentru orice economie, chiar dacă criza a fost depășită, creșterea economică este departe de, de potențial și anumite state doresc uh, să uh, continue să se îndatoreze. Știm uh, cu toții care este dezbaterea purtată în Parlamentul European privind abordarea corectă pentru a ajunge la o creștere durabilă. Domnul Zile consideră că deficită redusă și um, o datorie redusă și o uh, planificare prudentă din punct de vedere uh, fiscal sunt premisele unei uh, bune creșteri economice. Tratatul TSG este unul din uh, cele mai importante tratate semnate după criza financiară. După criza financiară. Propunerea de, de directivă ar transpune articolul 3 din TSG în cadrul legal așa cum uh, s-a cerut și așa cum au spus și ceilalți raportori din umbră. În ceea ce privește raportul doamnei Hübner, domnul Zile salută în mod specific faptul că este unul concis și la obiect. În ceea ce privește amendamentele, domnul Zile salută încercările de a clarifica anumite puncte. Există o chestiune specifică pe care dorea să o menționeze. Raportoarea cere crearea unei alte uh, agenții, instituții care să se ocupe de prudența fiscală. Uh, există și alte regulamente care cer acest lucru și domnul Zile nu este de acord cu inter- interpretarea raportoarei. În propunerea sa, Comisia Europeană nu cere crearea unei alte instituții de prudență fiscală, ci din potrivă. Comisia ia notă de faptul că directiva nu va cere crearea unor noi structuri și aici uh, se cere tocmai crearea unei noi instituții. Însă, anum, instituții existente s-ar putea să uh, trebuiască să fie modificate în anumite cazuri și domnul Zile consideră că anumite amendamente ar trebui să fie formulate mult mai precis. Alte îmbunătățiri ale propunerii Comisiei s-ar putea să fie posibile și domnul Zile va da dovadă în acest sens de o cooperare constructivă. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu văd uh, vorbitor din partea grupului ALDE. Trecem la vers. Filip Lamberts. Mulțumesc, doamne președinte. Presupun că liberalii, într-un spirit de economie de energie, Uh, s-au gândit să nu vină să discute un dosar pentru care nu ne cer avizul. Uh, deplor acest lucru, mi se pare simptomatic pentru deficitul democratic, uh, pentru că e o legislație importantă și nu trebuie să fie adoptată numai de Consiliu. Nu legitimitatea Consiliului, dar de partea de asta, dar uh, știm foarte bine că pentru ei e foarte ușor să ia decizii împotriva interesului general în spatele ușilor închise și nu iau decizii în public așa cum facem noi aici. Sunt de acord că avem nevoie de finanțe publice sănătoase, dar asta înseamnă că trebuie să avem și finanțe private Uh, sănătoase și dacă lăsăm sectorul privat să facă tâmpenile pe care le-a făcut și este un uh, cuvânt drăguț și după aceea sectorul privat uh, cere sectorul public salvați-ne, vă rugăm, după asta, evident că avem și o problemă cu finanțele publice, pentru că singurul exemplu în care finanțele publice au fost gestionate prost în Europa este Grecia. Peste tot în altă parte a fost vorba de excesele sectorului privat. Trebuie să amintim acest lucru, pentru că acolo uh, este sursa asupra îndatorării sectorului uh, public, de aici a provenit criza. În al doilea rând, dacă vrem uh, să se aplice regulile bugetare, trebuie ca aceste reguli de uh, disciplină bugetară să aibă sens să se bazeze pe știința economică, nu pe religia economică, ci pe știința economică. Ori știința a invalidat cea pe care spun că dincolo de 60% datoria publică, datoria publică e nesustenabilă. Putem avea un caz cum este al Japoniei, 200% datorie din PIB, atâta timp cât datoria este deținută de actori locali și că ea finanțează activități social vorbind utile, nu sunt probleme, a priori. Deci, în primul rând, trebuie să avem uh, măsuri cu sens economic. de regulă de 3% și de 60% deficit au fost niște cifre scoase din pălărie de niște politicieni care n-au nicio legătură cu știința economică. Nu există niciun gram de știință economică în aceste cifre. Deci să nu ni se spună că 3% și 6% din PIB sunt cifrele sigure, când uh, raportul IPCC de ieri ne spune că dacă depășim 2 grade se uh, duce de pe planeta. Ei au dreptate, ei folosesc informații științifice, noi nu. Și apoi, trebuie să întărim regulile guvernanței economice, ni se spune acest lucru, în momentul în care deficitul bugetar total al zonei euro a trecut de, 3, de la 3,7% din PIB la 0,9%. Cu regulile actuale, deci nu cu reguli noi. Deci spunem că regulile de fapt nu funcționează, dar au de, redus deficitul. Și suntem mult sub pragul de 3%, dar așa cum a spus foarte bine Pervanș Berez, sunt cei care au plătit prețul pentru aceste politici și se constată acum cu uimire că nu mai sunt investiții publice. Păi da, ce, vreți să, ce vrea să se întâmple? Că dacă facem imposibile investițiile publice, dacă avem reguli contabile care fac imposibile investițiile publice, atunci ajungem la parteneriate public-private ca cu firma Carillion din Marea Britanie care a dat faliment, nu? Și nu mai e nimic posibil uh, ca investiție publică și fractura socială se aprofundează din ce în ce mai mult în Europa, dar ni se spune că va trebui să investim mii de miliarde de euro ca să facem față provocării climatice. Pentru că eu le răspund tuturor celor care spun, a, păi putem face asta numai dacă economia merge bine. Eu le spun, ascultați, când nu o să mai fie oameni, nu vă faceți probleme că nu o să mai fie nici economie. Deci n-are niciun sens dacă vrem să salvăm economia, dar distrugem condițiile prin care o minime de viață pe planetă. Deci evident că avem nevoie de reguli bugetare, la fel cum avem nevoie de reguli care guvernează îndatorarea privată. Insist asupra acestui lucru. Și dacă lăsăm ființe umane într-o situație de, de, de, de dezastru, riscurile vor fi mari. Deci trebuie să încadrăm toate aceste lucruri cu reguli și cred că regulile guvernanței economice, așa cum există ele astăzi, uh, au, și-au dat dovada incapacităților de a a aduce economiile, societățile și mediul nostru pe o construcție solidă, pe o bază solidă. Deci da, cred că trebuie să revizuim guvernanța economică europeană. Cred că propunerea care există aici nu aduce nimic, nimic în sensul acesta. Și uneori citind acest text mă întreb, dar oare au nebunit complet? L-au văzut ieri pe Salvini și pe Le Pen care atacau bunkerul din Bruxelles pentru că aici vrem să eh, eh, creăm mecanisme automate care, complete, care evită complet parlamentele naționale, care totuși sunt eh, instituții suverane, dreptul divin, vă reamintesc că dreptul divin și puterea absolută au trebuit să accepte existența parlamentelor mai întâi pentru un lucru. Primul lucru era să voteze bugetele și taxele. Niciun fel de taxare fără reprezentare. De aici a pornit totul și noi uh, încercăm să facem totul ca să scăpăm de Parlament. Deci dacă am putea să scăpăm de Parlament și la adoptarea bugetului, ar fi și mai bine. Deci uh, nu facem altceva decât să dăm argumente celor care repetă că Europa nu e democratică. E timpul să înțelegem acest lucru până nu e prea târziu. Sper că și Danuta Hubner va înțelege acest lucru, dar dacă mă uit la amendamentele care s-au depus, nu cred că mergem în direcția aceasta. Um. Mulțumesc. Văd că a sosit și domnul Torvalds. Aveți cuvântul. Sunteți raportor din umbră. Da, sunt raportor din umbră, însă nu mi-am făcut tema de acasă pe acest dosar, dar uh, o să revin cât mai repede posibil în calitatea, în calitatea de raportor din umbră. Mulțumesc, Marisa Matias, în numele GUE. Mulțumesc, domnule președinte am ajuns la momentul în care discutăm includerea tratatului fiscal în achiul uh, comunitar. Cred că nu vă va surprinde că noi ne împotrivim acestei uh, idei. Eu vin dintr-o țară care a plătit un preț uh, pipărat pentru toate aceste politici și există o serie de preocupări menționate de Pervon și Filip pe care aș dori să le repet și aș dori să îmi exprim și propriile uh, îngrijorări legate de deficitul democratic. Discutăm despre o rămășiță a nebuniei care a dus la austeritate, austeritatea cu care s-a confruntat uh, Europa. Discutăm despre disciplină bugetară, însă în această directivă nu se regăsește acest concept. Cred că toată lumea este de acord că este, ne avem nevoie de o responsabilitate în domeniul bugetar. Însă aici uh, avem, avem de-a face de o tentativă de a submina normele uh, democratice. pentru că uh, instituții nealese ar putea să aibă ultimul cuvânt de spus în fața unor guverne alese în mod uh, democratic. Este asemănător, o situație uh, asemănătoare unor lovituri de stat care s-ar desfășura peste tot în Europa. Aceste instituții independente nu ar urma doar să atragă atenția asupra unor uh, deviații uh, bugetare pe termen mediu. Există Consiliul Finanțelor Publice din Portugalia în acest sens. De fapt, se impun măsuri unor guverne alese în, alese în mod uh, democratic, sunt impuse măsuri care nu au fost prezentate ele, electoratului ceea ce, care ar avea prioritate în fața oricărui manifest electoral uh, prezentat de vreun partid politic. Din toate aceste motive, nu putem fi de acord cu această, uh, cu această uh, propunere. Rezultatele politicii de austeritate au fost unele dezastruoase, au pus sub semnul întrebării însăși sistemul democratic și pur și simplu nu pot să înțeleg uh, cum putem să încercăm să introducem acest uh, tratat fiscal în achiul comunitar. Um, tratat fiscal care nu a făcut decât să sigileze catastrofa economică prin care a, prin care a trecut Europa în ultima perioadă. Eu am fost aleasă într-o țară care a trecut printr-o gravă criză economică și în ultimii ani am reușit să ne revenim în urma măsurilor injuste impuse de Troica. Și chiar dacă am uh, inversat anum- aceste, aceste măsuri uh, de austeritate, um, nu am ajuns uh, la o situație prea bună și în propunerea făcută de Comisia Europeană se ignoră toate aceste aspecte. Cred că propunerea Comisiei se îndreaptă într-o direcție cu totul și cu totul uh, greșită. Nu cred că putem să rezolvăm o problemă subminând uh, suveranitatea democratică. Acest lucru nu ar face decât să agraveze și mai mult, uh, și mai mult criza prin care trecem. Acest uh, întreg pachet se îndreaptă, contravine cu totul și cu totul idei unei uniuni între parteneri uh, uh, egali. Cred că în Uniunea Europeană se încearcă pur și simplu dar a, să se dea la o parte responsabilitatea politică. Mulțumesc, domnul Vali. Eh, il fiscal compact eh, nella... Da. În legătură cu acest eh, pact fiscal, esența sa, în esență, este un instrument inacceptabil al guvernanței democratice. Este un pas greșit în acest moment al dezvoltării Uniunii Europene și a zonei euro. În această fază, ci sia una directivă care... În acest moment, avem o directivă care edulcorează cumva eh, semnificația acordului interguvernamental inițial, dar eh, care nu abordează rădăcinile crizei eh, care a afectat zona euro. Prioritatea este să încercăm să creăm un fel de mecanism de împărtășire a riscurilor și un mecanism de compensare în Europeană. Asta trebuie să fie prioritatea dacă vrem să avem o zonă de monedă optimă și să reducem uh, problemele din tratatul de la Maastricht. Uh, sunt foarte mulți economiști în întreaga lume care vă pot vorbi despre care sunt parametrii ideali ideali uh, din, din Germania, Austria, Finlanda, țările de jos. Ei vor apăra acest tip de politici, dar uh, cred că este foarte periculos să uh, uh, contrazicem decizii luate de guverne alese democrate când e vorba de cheltuieli eh, mai mari care sunt menite să dezvolte economia pentru, și să rezolve probleme economice și sociale eh, folosind forme foarte statice de raționament și reguli foarte inflexibile, așa cum am văzut cu uh, pactul pentru stabilitate și creștere, pactul fiscal ce am face ar fi uh, viitorul democrațiilor noastre și puterea cetățenilor europeni uh, de a influența politicile fiind puse sub semnul întrebării. Așadar, cred că această propunere trebuie să fie complet respinsă, inclusiv uh, raportul doamnei Hubner, care vorbește despre vot cu calific majoritate calificată mai degrabă de unanimitate. Pentru că asta va duce până la urmă la sfârșitul Uniunii Europene însăși, într-un context în care, de exemplu, țările din Sud se vor confrunta cu o nouă criză care o să apară mai devreme sau mai târziu și ne vom uh, confrunta cu o situație și cu un sistem care nu poate face față Uh, gestionării riscurilor. Ce face sistemul este că pune o povară mult prea mare pe individ, pe persoane, pe oameni și care, oameni care trebuie să suporte consecințele. Avem nevoie de un fel de mecanism de împărțire a ris- împărtășire a riscului pentru că altfel o să asistăm la disoluția zonei euro și apoi a Uniunii Europene. Nu vrem astfel de măsuri care să ducă la creșterea divizi- diviziunii între uh, popoarele europene. Uh, pactul fiscal va crea mai multă divizare, nu mai multă unitate. Președintele, mulțumesc. Acum trecem la intervențiile spontane. Marcus, te rog și după aceea voi vorbi și eu. Mulțumesc, am ascultat cu mare atenție toate aceste intervenții și sunt puțin surprins uh, despre ce discutăm. Nu discutăm despre renegocierea tratatului fiscal, ci discutăm uh, despre angajamentele făcute și anume că dacă acest tratat uh, fiscal își păstrează caracterul unui tratat interguvernamental sau este integrat în achiul comunitar putem să repornim toată această discuție. Eu consider că statele care se îndatorează prea mult nu fac decât să uh, promoveze un transfer fiscal înspre cei care dețin obligațiunile statului respectiv. Nu știu dacă este o politică socială prea bună să spun că iau acești bani de la contribuabil și îi transfer sub uh, forma unor plăți ale dobânzilor unei alte uh, Uh, părți a populației. Eu nu cred că este o politică foarte uh, socială. Poate ar fi mai social să lăsăm banii în portofelele uh, oamenilor și să nu creștem uh, impozitele pentru că trebuie să plătim dobânzile la datoriile deja făcute. Dacă este să ne uităm, a fost dat exemplul Japoniei, uh, care de 10 ani se află într-o perioadă de stagnare uh, a creșterii economice. Și aș dori să am și o altă Uh, remarcă principială. O chestiune care nu a fost uh, înțeleasă în nicio capitală europeană unde există uh, moneda euro și nu este o problemă a diferenței între nord și, și sud. Eu, moneda euro este, o, este ca o valută străină când vine vorba de uh, datoria uh, suverană a statelor. Din acest punct de vedere, statele nu pot să aibă niciun fel de influență și acest lucru ar trebui să fie înțeles de mai multă lume. Statele nu pot să facă ceea ce doresc pentru că deciziile luate în statul A vor avea consecințe asupra um, tuturor celorlalte state din zona euro. Și responsabilitatea trebuie să fie una mai uh, mare, pentru că consecințele propriilor acțiuni se răspund și asupra uh, altor state. Nu mai este ca în trecut, când exista francul, lira, uh, care puteau fi tipărite atunci când fiecare dorea. Trebuie să înțelegem că s-a renunțat la un grad al suveranității monetare. Și, drept urmare, moneda euro trebuie să fie tratată ca o valută, ca o monedă străină. Drept urmare, putem să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Tratatul, acest tratat are, un caracter, are caracterul unui tratat uh, internațional și va rămâne în continuare uh, în, uh, în vigoare, nu va fi desfințat. Și cine crede că dacă el va fi desfințat, va curge lapte și miere, nu face decât să se autoamăgească, pentru că acest tratat va, o, va continua să existe sub forma interguvernamentală sau integrat în achiul comunitar. Aceasta este miza discuției noastre și aștept cu nerăbdare uh, viitoarele dezbateri. Însă poate reușim să ne concentrăm pe subiectul acestei dezbateri. Lumea nu se va îmbunătăți dacă respingem acest uh, raport, va rămâne exact la fel și uh, contribuția, contribuția noastră se limitează aici. Mulțumesc! Thank you. Um... Mulțumesc. Și acum inter- intervin și eu uh, în această discuție foarte vie. Da, am și eu dreptul să, să intervin, spune președintele. Cred că e o discuție foarte interesantă și e bine că o avem. Și, și o discuție paradoxală pentru că Directiva nu incorporează pur și simplu uh, pactul fiscal uh, în legislația europeană, ci face unele schimbări minore, dar cred că trebuie să intrăm mai mult în discuție de substanță, Dar sunt două lucruri care aici sunt uh, opuse și de fapt sunt și adevărate. Mai întâi, unul dintre ele este evident. Nu putem avea o monedă comună dacă nu avem și reguli comune care pot să fie flexibile, dar nu pot să fie încălcate. Deci trebuie să fie respectate. Asta este un principiu care, sincer, e foarte greu de atacat. Un alt lucru la fel de dificil de contestat este că aceste reguli ar fi perfecte eh, și că ar fi bune pentru o politică economică solidă. Și cu asta mi se pare greu să fiu de acord, pentru că s-a dovedit că lucrurile nu, că nu funcționează foarte bine că regulile au funcționat mai bine atunci când s-a introdus mai multă flexibilitate, de exemplu. Deci este clar că prevederile actuale sunt excesiv de prociclice și că nu permit uh, abordarea uh, și gestionarea uh, perioadelor de scădere economică. Deci avem aceste puncte de plecare. Și un lucru pe care l-a făcut, l-a spus Marcus, e adevărat. Mai întâi, orice facem cu această directivă. Deci nu, vor, nu numai că uh, pactul fiscal există și va continua să existe, dar va exista și pactul de stabilitate și creștere, pentru că pactul fiscal în sine nu face altceva decât să ceară statelor membre să introducă legislație prin care se aplice pactul de stabilitate și creștere. Pentru că am aplicat deja uh, Uh, pactul fiscal și asta spune, uh, se spune acolo că un buget echilibrat e o noțiune pe care o interpretează Comisia. Deci, în acest moment, dacă uh, mergi pe flexibilitate, atunci automat asta se aplică și în cadrul pactului fiscal. Deci am avut SGP-ul și pactul fiscal și continuăm să le avem. Ce face această propunere? Face lucruri interesante, dar după părerea mea nu e suficient și asta are prea multe probleme. Propunerea amendează și schimbă întreg articolul 3, asta e interpretarea mea și sigur nici nu a, a avut o... Dar e foarte clar, nu discut asta, e foarte clar din considerente articolul 3 din pactul fiscal și face un lucru interesant. În articolul 3.1 litera A spune un obiectiv pe termen mediu în ce privește echilibrul structural. Deci, în principiu, această propunere nu este incompatibilă cu o definiție mai subiectivă și nici măcar nu e vorba de cifra actuală din pactul de stabilitate 0,1 și după aceea 0,5 în SPG, pentru că altfel totul ar cădea, evident. Dar care e ideea? Directiva face acest lucru în uh, schimbul unor uh, reguli mai obligatorii pe termen mediu ce privește datoria. Și asta poate fi un uh, schimb. Îți dau mai multă flexibilitate a definiției propriului obiectiv pe termen mediu, dar după aceea, odată ce ți-ai definit calea, trebuie să o respecti. Deci asta în sine, acest târg, să zicem așa, ar putea să aibă sens. Poate nu așa cum este formulat, dar eu aș putea avea o atitudine deschisă față de astfel de idee. Dar care e ideea? Pentru că dacă nu amendezi în paralel pactul de stabilitate și nu dai sens uh, obiectivului pe termen mediu și uh, prevederii uh, comune din pactul de stabilitate care până la trebuie să ducă la un buget echilibrat, practic această prevedere nu mai are niciun sens, e goală de sens. Și atunci nu ai decât uh, rigiditatea uh, cadrului pe termen mediu și rigiditatea autorității bugetare care poate să interfereze cu uh, procedura parlamentară, ceea ce e un pic uh, la limită. Și nu mai e niciun târg, niciun schimb, pentru că un schimb înseamnă că eu îți dau ceva de aici și tu îmi dai altceva din altă parte. Deci dacă nu amendăm pactul de stabilitate și creștere, aici nu poate exista niciun târg, niciun schimb și de aceea, fără o deschidere în paralel a pactului de stabilitate și creștere, nu putem accepta această propunere. Sigur, pentru că știm că uh, fără asta, pactul de stabilitate, așa cum există și uh, pactul fiscal, continuă să se aplice și asta nu e un lucru bun. Deci, desigur, ideea pe care o susține Marcus e absolut puternică. Dacă respingem această inițiativă, nu schimbăm nimic, nu îmbunătățim nimic, dar este de asemenea adevărat că dacă nu ai un uh, adevărat schimb, uh, un adevărat târg, atunci vei avea o zonă suplimentară de rigiditate fără un, un târg care, aici să fim uh, onești cu comisia, uh, e, există aici, pentru că textul e mai bun. Dar un trade-off, un pact, un târg, trebuie să fie asta, un târg. Dai ceva, primești ceva. Și, după părerea mea, uh, fără reforma Pactului de Stabilitate și Creștere, vom avea de-a face cu o oportunitate ratată și pe care nu putem să o acceptăm. Și, sigur, uh, și cu schimbarea uh, bazei temeiului juridic, care e o cale deșteaptă de a ocoli nevoia de unanimitate, o înțelegem, dar nu acceptăm această idee. Această directivă substituie articolul 3 din pactul fiscal. Articolul 3 din pactul fiscal a fost făcut prin procedură interguvernamentale. De ce? Pentru că Cameron a obiectat la amendamentul propus de, la protocol și propunerea originală pe masa lui Ivan Rompuy, care după aceea s-a transformat în tratatul interguvernamental, a fost la alineatul 2, nu la alineatul 3. Așadar, ca să schimbăm asta în alineatul 3, ar fi o schimbare majoră care merge împotriva ideii inițiale a pactului fiscal. Deși deci din punct de vedere juridic și istoric, ăsta e motivul pentru care nu vom accepta niciodată schimbarea temeiului juridic, pentru că asta ar schimba lucrurile încă de la început. Deci nu e doar o, un amendament de procedură, integrarea protocolului, ci este o substituire a pactului fiscal care încă de la început a fost considerat o adăugire semnificativă la protocol, pentru că în protocol nu există nicio prevedere legată de bugetul echilibrat. E, în protocol sunt doar cele 3% și 60%. Deci un amendament substanțial din punct de vedere juridic. Nu accept argumentul că poate trece la alineatul 3, trebuie să rămână la alineatul 2. Deci e o discuție foarte utilă, cred că e foarte bine că discutăm și cred că ar trebui să facem această discuție în sensul și de a asculta argumentele fiecăruia, nu doar să ne impunem propriul adevăr. Deci vreau să mă implic în această discuție, dar sigur, evident, este evident, toată lumea știe că acest dosar nu va evolua, nu va merge nicăieri pentru moment. Deci haideți să-l folosim ca bază de discuție, dar putem să abordăm această chestiune foarte sensibilă în ideea de a avea o abordare mult mai cuprinzătoare până la urmă și un comentariu către prietenul meu Marco Vali, modul în care tu și guvernul tău și majoritatea ta abordați problema regulilor fiscale afectează orice încercare de a îmbunătăți regulile noastre, pentru că să pui sub semnul întrebării logica regulilor este cea mai bună cale de a, a, a, a face și mai dură poziția celor care se opun uh, tuturor schimbărilor de care avem nevoie. Deci hai să avem discuția regulilor într-un mod mai inteligent și într-un mod în care ascultăm și punctul de vedere al celuilalt, pentru că întotdeauna este o sămânță de adevăr, chiar și în cea mai uh, opusă poziție față de a noastră. Și dacă cineva nu urmează acest principiu de bază al politicii europene, nu vom ajunge nicăieri. Asta este mesajul uh, pentru uh, prietenii noștri italieni de la Lega și de la 5 Stele. Domnul Mann. Vă mulțumesc. Cred că avem nevoie de această pasiune în legătură cu acest dosar atât de important, domnule președinte. Sunt de acord, domnule președinte, că este o dezbatere utilă, care însă trebuie să fie continuată nu doar în uh, Europa. Trebuie să înțelegem care sunt diferențele între noi și este vorba de diferențe vitale. Marcus Ferber are dreptate. Nu putem pune sub semnul întrebării acest uh, tratat fiscal, ci trebuie să ne întrebăm de ce în țări ca ca Germania, cu o bună politică de economisiri, uh, cu, cu o prevedere constituțională care limitează uh, îndatorarea permite găsirea banilor pentru investițiile care sunt resimțite apoi de, de cetățeni. Nu este suficient să insistăm pe această mantră că tratatul fiscal trebuie să fie flexibilizat, ceea ce nu înseamnă decât că se dorește desfințarea uh, acestuia. Pentru că nimic nu pică din uh, cer. Lucrurile sunt clar structurate și atunci am putea să înțelegem de ce există anumite mecanisme care să ne permită să obținem anumite uh, rezultate. Și este foarte important să spunem că să ne întrebăm dacă avem nevoie de soluții interguvernamentale, pentru că lucrurile nu funcționează, pentru că există acest mecanism uh, de vot în unanimitate sau uh, este mai bine să abordăm uh, uh, lucrurile prin metoda comunitară. Și ce se întâmplă în Italia este destul de uh, incredibil. Se spune că ne, nu ne interesează ce spune Bruxelles, ignorăm pur și simplu acest lucru, facem promisiuni electorale pe care știm că nu le vom putea respecta um, sunt prezentate lucruri care nu se vor uh, transforma niciodată în, în realitate. Și un alt mesaj este foarte clar. Cu, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, toate statele au renunțat la o parte a drepturilor lor suverane, în mod voluntar și au dorit, au dorit, au dorit să adere la Uniunea Europeană. Drepturi mare um, aș dori să spun că și, și moneda euro este un uh, instrument care contribuie la acest proiect de pace. Dacă ne dorim să lucrăm la acest uh, uh proiect uh, uh, de pace. Și cred că cu toții trebuie să ne aducem contribuția la acest proiect. Și, în general, cred că este bine că am purtat această dezbatere, indiferent de formatul în care aceasta a avut loc, însă este o dezbatere care uh, trebuie să continue și nu putem să, să punem sub semnul întrebării ce am obținut până acum. Există exemple bune pe care nu, le, nu este nevoie să le preluăm în totalitate, însă trebuie să ne, să ne întrebăm de ce au putut uh, funcționa lucrurile, cum a putut uh, fi controlat uh, bugetul, astfel încât să fie posibile investiții și să se ajungă la o adevărată și acceptabilă economie socială de piață. Thank you. Last intervention. Mulțumesc. Și ultima intervenție pe Vanș Beres. Mulțumesc. Aș dori să intervin, să intervin din nou în această dezbatere pentru că mi se pare că se pune prost uh, întrebarea. Nu este vorba de adoptare. Și aceasta a fost condiția pentru EMS, pentru că în realitate nu aveam nevoie de el un cadru juridic definit de six-pack și de two-pack în legătură cu care și care nu funcționează. Faptul că astăzi putem pur și simplu să deschidem și, într-adevăr, rolul Parlamentului este ca, până la urmă, TSG să nu mai fie un instrument interguvernamental și să fie implic, integrate în cadrul comunitar. Am spus că pentru noi această integrare nu poate să se facă fără o evaluare a funcționării a uh, acestui TSG. Uh, eu am spus-o adineauri în uh, conversația cu parlamentele naționale, fiecare trebuie să respecte codul rutier, un regulament de Mm, pentru că altfel uh, nu putem să funcționăm cu o monedă unică. Însă, într-un moment sau altul, trebuie să ne întrebăm legătură cu pertinența acestor reguli. Și uh, i-aș răspunde lui Thomas Mann în legătură cu deficitul zero. Mă întreb totuși în legătură cu impactul pe care acest lucru l-a avut asupra economiei europene. Comisia a început cu un plan Juncker. Nu doar pentru a-i face plăcere domnului Juncker, pentru că regulile noastre de uh, conducere economică nu permit unei economii, cum ar fi zona euro, să aibă un nivel de investiții adaptat nevoilor sale și care să-i permită să facă față provocărilor cu care se confruntă. Nu vreau să arăt cu degetul situația din Germania, însă de fiecare dată când mă uit la Germania, constat că nivelul investițiilor publice este insurmontabilă. Nu, pentru că suntem o, într-o țară care înregistrează un surplus, înseamnă că nu pu- ă, obiectivul economiei nu este doar de a avea un surplus, și milioane de mașini în Germania. Trebuie să asigurăm și un nivel de viață corect pentru toți cetățenii noștri și îmi cer scuze că intervin uh, uh <laughs> în acest sens, pentru că când un francez vorbește despre Germania, de obicei nu este de bine. Trebuie să uh, spunem foarte clar care este problema și recunosc că statul meu nu este nici el uh, întotdeauna un exemplu în uh, ceea ce privește reducerea deficitului public. Însă, din punct de vedere al durabilității investițiilor publice, cred că situația este alta. Nu putem în acest mandat să uh, transformăm în act administrativ integrarea TSG în legislația comunitară, fără să ne gândim la că pertinența principiilor economice pe care le uh, urmăm. Și în acest sens mi se pare că merge comisia și mă tem că trebuie să corectăm perspectivele propuse de raportoare, pentru că dacă mergem în acest sens, ar fi o ocazie ratată și injustă din punct de vedere juridic atunci când abordăm uh, asemenea chestiuni. Mulțumim. Calendarul este următorul. Dacă nu cumva vreți să schimbați, nu? Foarte bine. Calendarul este următorul. Termenul pentru amendamente 18 octombrie, discutarea amendamentelor 12 noiembrie, votul la Econ, eh, planul raportului cel puțin, am ceva scept, sunt destul de sceptic în acest sens. 27 noiembrie 2018. Uh, Iar acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, raportul anual uh, în legătură cu Uniunea Bancară. Raportorul este Tona, Thomas Mann. Nu, îmi cer scuze, domnul Nils Torvalds, uh, raportor din umbră din partea PP-ului Thomas Mann. Îmi cer scuze. Nils, ai cuvântul. Mulțumesc, cred că Thomas Mann ar fi fost un raportor foarte bun dacă nu ar fi fost problema nominalizărilor. Dacă ne întoarcem în istorie, ca și mm, discuția pe care am purtat-o în legătură cu pactul fiscal, uh, se leagă de istorie. Aș începe cu anii 60, sfârșitul anilor 60. Vă amintiți și dacă poate nu vă amintiți, ar trebui să redeschideți cărțile de istorie. La summitul de la Haga, Willy Brandt a avut o nouă idee. Germanii se erau, erau s-au săturat să fie puși întotdeauna cu ace, în aceeași poziție când aveau o economie mai dinamică împreună cu țările de jos, au fost uh, obligați să-și devalueze moneda. Și am, această situație se repeta. Și Willy Brandt a avut o idee de a înființa un fond, Fondul Monetar European, la care germanii ar da 20% din rezervele monetare, dar cu o condiție ca toată lumea să încerce să își dezvolte politicile fiscale în aceeași direcție, pentru că fără uh, politici fiscale în aceeași direcție, sistemul nu ar fi funcționat. Partea tristă a acestei lecții de istorie este că încă mai așteptăm rezultatele Uh, în legă- așteptăm încă un fond monetar european și reguli în, co- în consecință, pentru că pentru că altfel unii uh, călătoresc pe gratis și acest lucru nu este bun pentru economie. Uh, Sperăm că în următorii ani vom putea să ajungem la o discuție mai rezonabilă în legătură cu acest lucru. Uniunea bancară este un lucru foarte interesant dacă ne gândim la istoria noastră. De la ceva care a fost extrem de criticat de mai mulți actori, se, și-a dovedit beneficiile și dintr-un punct de vedere al finlandez, chiar săptămâna aceasta, luni, cea mai mare bancă nordică, Nordea, s-a mutat înapoi la Helsinki datorită Uniunii Bancare, pentru că Uniunea Bancară i-a permis un cadru juridic mai stabil decât ce aveau în Suedia, care de obicei este văzut ca uh, exemplu de stabilitate. Așadar, ar trebui să transmitem un mesaj pozitiv, dar trebuie să ne amintim că nu este vorba doar de un proiect finlandez, această uniune bancară, și că trebuie să consolidăm perspectiva financiară uh, și uh, perspectivele de creștere în întreaga, Uniune. Pentru a încheia Uniunea Bancară, trebuie să ne asigurăm că aceasta beneficiază de un set concret de reguli și uh, are autorități transparente de rezoluție. Raportul are aceeași structură ca anii trecuți, supraveghere, rezoluție și prezentare. Pentru supraveghere, în primul rând, preocupările mele în ceea ce privește aplicarea legislației anti-spălării de bani. În Finlanda avem un caz recent în care poliția a făcut un raid asupra unei companii situate într-un arhipelag finlandez și deodată în spatele unei scheme de spălare de bani am găsit un pașaport uh, de aur din Malta. Deci cred că avem uh, niște probleme destul de interesante care trebuie să fie remediate. Toate aceste reguli nu sunt uh, libere de risc. Cred că unii dintre colegi ar trebui să-și actualizeze teoria în ceea ce privește problemele monetare. De asemenea, uh, creditele neperformante reprezintă o problemă în, anumite, în continuare în anumite părți ale Uniunii. Nu există uh, soluții magice care să rezolve problema. Dacă credeți în uh, uh teoria uh, acestui, acestei soluții magice, puteți să vă întoarceți la serialele TV. Oricât de mult s-ar pregăti organismele publice, uh, acest lucru nu, ar trebui, nu se poate substitui pregătirii actorului privat. Astfel, o dez... am avut și eu o dezbatere inițială în legătură cu rolul BCE. cu președintele BCE, care nu a văzut niciun fel de probleme, însă cred că discuția trebuie să continue dacă BCE ar trebui să fa- se ocupe de aceste atribuții. După aceea, dacă trebuie să transformăm uh, mecanismul de stabilitate într-un fond european monetar, și deja v-am spus despre istorie și ce ne spune istoria, însă da, dar trebuie cu condiționalități stricte pentru a evita uh, hazardul moral. De asemenea, reafirm uh, poziția comisiei noastre în legătură cu regulile capitalizării mm, precaute, de asemenea necesitatea unei cooperări de aproape între BCE și uh, Consiliul Unic pentru Rezoluție. Nu vreau să mă implic prea mult în munca colegului care negociază acest dosar, însă am uh, subliniat că EDIS este necesar ca uh, pilon al Uniunii Bancare și trebuie să se urmeze principiile uh, punerii în comun ale, al riscului. Nu putem să încurajăm riscurile și după aceea să le punem în comun. Un mesaj pozitiv în legătură cu Uniunea Bancară și diversele instituții care trebuie să o implementeze. Cu toții avem nevoie de un sistem uh, stabil și robust care să permită o perspectivă mai mare pentru creștere. Uh, aștept uh, și opiniile raportorilor din umbră eu voi face totul pentru a vă a ține cont de comentariile dumneavoastră și încerc să am un text care va fi susținut de o mare majoritate a comisiei noastre. Mulțumim foarte mult raportorului. Thomas Mann este primul raportor din umbră, nu conform regulii automate. Uh, <laughs> pentru o dată când avem uh, soare la Bruxelles, se coboară storurile pentru că nu trebuie să vedem niciun, niciun pic de soare, dar nu e nimic. Credeam că putem să avem uh, niște lumină. Thomas Mann. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest uh, întuneric nu se împacă mm, atât de bine cu, acest, cu raportul pe care îl uh, discutăm, pentru că Nils a redactat un raport foarte bun, pentru care aș dori să îi mulțumesc. Este un foarte bun uh, punct de plecare și transmite în același timp mesaje poz- pozitive și constructive, chiar dacă sunt critice. Cu toții ne dorim ca economia să funcționeze bine Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Bancară este definitivată ca un uh, element central al unei uh, bune piețe interne uh, care să funcționeze, care să permită un grad mai mare de previzibilitate pentru toți participanții pe piață. Costurile pentru bănci nu trebuie să crească atât de mult încât mod, modele, pentru că am văzut care au fost consecințele negative Uh, asupra accesului la creditare pentru întreprinderile mici și mijlocii în aceste condiții. Uniunea bancară trebuie să devină mai stabilă, stăm de acord. Discuțiile privind uh, EDIS și pentru mecanismele de rezervă trebuie să fie continuate. Sunt de acord cu um, și cu alte puncte cu raportorul. Trebuie să fie definitivate de asemenea și uniunea piețelor de capital. Uh, trebuie să fie păstrată, diversitatea modelelor uh, de afaceri din sectorul uh, uh, ban- bancar european. Avem nevoie și de dispoziții precise privind combaterea spălării banilor și trebuie să ne asigurăm că aceste măsuri sunt respectate în Uniunea Bancară și că ele devin realitate și nu mai sunt uh, amânate la nesfârșit. Statele membre și autoritățile de supraveghere trebuie să se ocupe și de problema creditelor neperformanță. Este un domeniu mult, domeniu mult mai important decât s-a considerat până acum. Și în fine, cred că autoritățile de supraveghere trebuie să se preocupe, să se ocupe mai mult și de subiectul securității ciber, uh, cibernetice retragerea Regatului Unit uh, din Uniunea Europeană va um, afecta um, proporția băncilor din zona euro în comparație cu cele din um, statele care nu au moneda euro. Și cred că toate părțile trebuie să fie pregătite pe, pentru diferite scenarii posibile, nu doar pentru planul A sau planul B statele membre care nu au moneda euro ar trebui să fie încurajate să adere la să adopte uh, să adere la Uniunea Bancară și văd că acum uh, a reapărut și soarele. Este o atmosferă mult mai plăcută pentru a discuta acest raport atât de însorit și nu întunecat. Deci, dragă Nils, este un raport foarte bun. Voi mai depune câteva amendamente pentru a-l Uh, consolida și mai mult și nu pentru a-l uh, slăbi. Cred că am colaborat și vom colabora uh, foarte bine și pe viitor. Mulțumesc! Um, Mulțumesc foarte mult, Thomas Fernandez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și foarte bine că s-a făcut din nou lumină, este foarte bine. Mulțumesc raportorului pentru munca sa inițială documentul pe care îl discutăm este unul echilibrat care orientează bine discuțiile din, ultimul, din ultimele luni în comisia noastră. Și mi se pare că este util acest document pentru a structura dezbaterile din comisia noastră și din următoarele luni. Dacă obiectivul final al documentului este definirea, uh, definiția Uniunii Bancare, ar fi uh, foarte oportun să subliniem că această Uniune Bancară nu a fost încă îndeplinită. Avem nevoie de un regulament european al tuturor entităților bancare. Avem nevoie de, un, de o entitate care să rezolve să re, băncilor, băncile și un uh, fond care să facă față acestor rezoluții. Mi se pare rezonabil că dincolo de responsabilitatea gestionarilor, există o responsabilitate europeană Toate acestea sunt activitățile autoritățile europene, dar în acest caz, în unei crize bancare, în momentul actual al Uniunii Bancare, statele, asigurările naționale și statele, până la urmă, se ocupă de plățile uh, pentru uh, în ceea ce privește depunerile din bănci. Este o situație extrem de dezechilibrată unde autoritățile de control și de supraveghere nu își asumă rezultatele propriilor erori. Această criză din 2007, 2008, 2010, statele care reglementau și supravegheau băncile au trebuit să își asume pierderile din criza bancară, pentru că responsabilitatea era autorității cu control național. Acum că avem uh, instituții care se ocupă cu acest lucru, ar fi dificil să explicăm cetățenilor că cetățenii dintr-un stat ar trebui să uh, trebuiască să acopere uh, pierderile uh, pe care ar trebui să le acopere o autoritate de supraveghere. Și mi se pare important să punem accentul și să focalizăm documentul nostru pe necesitatea de a avansa și de a completa această uniune bancară, să avem un sistem comun de asigurare a depunerilor, o garanție, un backstop uh, comun al întregii Uniuni, care să ne permite să facem față crizelor. În următoarele săptămâni, luni, vom discuta acest document, vom prezenta amendamente, însă este uh, vorba de încheierea cât mai repede a acestei uniuni bancare. Îi mulțumesc din nou lui Torvalds, am lucrat uh, pe mai multe rapoarte foarte bine și este o mare plăcere să îmi face o mare plăcere să demarez discuțiile. Mulțumesc, nu-l văd pe domnul Zile de la ECR, dar îl uh, reprezintă cineva. Da, Robert își cere scuze că nu poate să fie prezent aici datorită alegerilor naționale din weekend de săptămâna trecută din Letonia. Își cere scuze pentru absență, mulțumește raportorului pentru proiectul de raport echilibrat. Îi se pare foarte util ca acest uh, raport anual să reflecte evenimentele de anul trecut, în special dacă ne uităm uh, la scandalele legate de spălarea de bani. Însă, în legătură cu aceeași problemă, Robert consideră că ar trebui să se spună mai clar că uh, supravegherea prudențiară și EML ar trebui să meargă mână în mână. Și, în plus, nu este satisfăcut de uh, solicitarea de a apăra diversitatea modelului bancar european pentru că uh, s-a, văzut foarte clar că sistemele care uh, nu folosesc fonduri locale sunt mai sensibile la uh, spălare de bani. Filip Lambert. Da, e, ești raportor din umbră. Nu mi s-a spus acest lucru Îmi cer scuze. Altă dată. Miguel Viegas. Sunteți conștient că sunteți aportor? Voi încerca să improvizez ceva. În portugheză, ca de obicei. Deci, mi se pare destul de clar că trebuie să ne exprimăm preocupările, ne îngrijorează situația și ce am văzut este că principiile de bază care ar trebui să stea la baza Uniunii Bancare arată că eficiența este una uh, destul de dubioasă. Instituții prea mari pentru a eșua și de când s-a creat Uniunea Bancară, o treime dintre bănci au dispărut. A existat un fenomen uh, incredibil de fuziuni, concentrări, care este extrem de îngrijorător. Există o lipsă a garanțiilor publice care de, decurge chiar din această scară. Problema rezoluției uh, arată complexitatea situației. În cazul Portugaliei, în special, a fost foarte clar că finanțele publice au fost implicate în banca eh, BES, Banca Spirito Santo, guvernul eh, va trebui să plătească milioane de euro în forma unor garanții care au fost acordate în timpul rezoluției acestei bănci. Și fondul de rezoluție nu are suficientă credibilitate. Deci, eh, chestiunea nu mi se pare că este prea rezolvată în momentul actual. Ni se tot uh, spun informații eh, cum că uh, stocurile de capital ale băncilor sunt mai puternice decât înainte, însă foarte multe din aceste creșteri de capital s-au datorat uh, Basel 3 și modelelor pentru uh, revalorizări tacite pe care le-au stabilit chiar băncile însele. Dacă uh, funcționăm așa, atunci suntem destul de departe de o situație care permite o siguranță și un caracter robust în uh, sistemul bancar. De aceea mă preocupă acest lucru atunci când va veni următoarea criză economică, există preocupări majore în legătură cu răspunsul care va fi dat. Din nou, am putea să asistăm la repetarea uh, circumstanțelor care încă mai au un uh, impact asupra vieții europenilor. Marco Val Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru proiectul său de raport, care din anumite puncte de vedere ar trebui să fie uh, modificată și o să depunem amendamente în acest sens. Cred că știți că în ceea ce privește structura Uniunii Europene, pe partea de supraveghere, există câteva elemente foarte critice. Considerăm că ne-am axat prea mult pe creditare Și tocmai de aceea creditarea um, se confruntă acum cu presiuni. Pe partea uh, financiară, activele de nivelul 2 și 3, care se regăsesc mai ales în uh, băncile franceze și germane, se dovedesc a fi active foarte uh, riscante și riscăm să nu observăm uh, zonele unde se acumulează uh, riscuri și generăm probleme în alte zone care nu sunt deloc uh, riscante. Propunerile raportorului de a introduce datoriile suverane, de exemplu, și de a le conferi o anumită pondere când evaluăm riscurile cu care se confruntă uh, băncile, ne demonstrează că se ignoră impactul asupra băncilor, impactul economic și impactul asupra întregii Uniunii Economice și Monetare. Deci mi se pare că este o cale um, pe care ar trebui să o evităm din punct de vedere politic. Și În ceea ce privește poziția mm, privind uh, creditele neperformante și abordarea acestora din partea Băncii Centrale uh, Europene, Cred că avem nevoie de o abordare mm, europeană. Anumite state, precum Italia, fac eforturi foarte mari în sectorul uh, bancar, însă nu trebuie să exercităm presiuni prea mari în această direcție, pentru că consecințele reducerii Uh, prea rapidă a creditelor neperformante nu poate decât să declanșeze o altă criză bancară foarte profundă care să afecteze din nou cetățenii. Deci nu cred că avem nevoie de mecanism, nu avem nevoie de mecanisme automate care ar putea să declanșeze mari uh, probleme sociale în Europa. Deci acest subiect cred că ar trebui să fie tratat cu mare sensibilitate și responsabilitate politică. Inclusiv de această responsabilitate trebuie să dea dovadă și uh, Banca Centrală Europeană. Pentru că în acest domeniu nu Banca Centrală Europeană impune normele, ci Parlamentul și Consiliul sunt uh, legiuitorii. Aceste două instituții trebuie să definească cadrul despre cum trebuie să se aplice normele privind uh, creditele ne, neperformante. În ceea ce privește cadrul de rezoluție, cred că procedura recapitalizării interne trebuie să fie uh, modificată. Poate vom uh, face această uh, modificare cu altă ocazie. Apoi, în ceea ce privește partajarea riscurilor, cred că fondul comun de garantare ar trebui să fie a, a, a depozitelor bancare ar trebui să fie aprobat cât mai repede uh, posibil um, și cred că ar trebui să ajungem la un acord cât mai uh, repede posibil uh, pentru a definitiva Uniunea Bancară. Și ultimul punct cu care cred că și ceilalți colegi sunt de acord este vorba de separarea activității activităților bancare. Din păcate, nu prea se mai discută de acest de, de acest lucru, chiar dacă ar putea să contribuie la rezolvarea crizei prin care trecem. Domnule Langen, uh, uh, astăzi ați uh, primit cuvântul pe o perioadă mult mai lungă de nu doar de un, de un, de un minut. V-am spus că am un bonus acumulat astăzi pe care doream să-l folosesc pentru mine, nu pentru domnul Vali. Nu este nimeni prezent din partea MLA, astfel încât pot să dau cuvântul înapoi raportorului, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că unele din uh, remarcile raportorilor din umbră ne demonstrează că există puncte cu care nu suntem de acord, însă nu este o noutate. Este vorba de bugetele dezechilibrate și de um, problemele legate de productivitate. Cred că dacă nu vom reuși să rezolvăm aceste chestiuni, nu vom putea repara întregul sistem pe de-o parte. Pe de altă parte, cu tot uh, respectul pentru colegul nostru Vali, datoria suverană din Italia, cred că este un caz uh, special. Am putea încerca să găsim o soluție împreună, însă nu sunt uh, prea optimist în legătură cu găsirea acestei soluții magice care să rezolve problema acestei datorii. Însă, dacă discutăm despre lucruri care trebuie să fie îndreptate, fac trimitere în raportul meu și la creditele neperformante. dar dacă este vorba de rescrierea regulilor cu totul, nu cred că va exista o majoritate pentru asemenea cerere. M-am bucurat să aud uh, părerea tuturor uh, raportorilor din umbră, cu excepția lui uh, Filip, dar sunt convins că mă va contacta mai târziu și îmi va transmite părerea sa pe această chestiune. Vă mulțumesc foarte mult. Calendarul este următorul. Până în 24 octombrie pot fi depuse amendamente, care urmează să fie discutate în data de 19 uh, noiembrie, 26 uh, în noiembrie urmând uh, votul în comisie și trebuie să confirmăm în ianuarie sau în februarie în, plenară, în plenară. Și ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi, aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE Um, privind uh, categoriile de ajutoare de stat orizontale, dau cuvântul raportorului Sander Lunds. Vă pot introduce cu plăcere acest dosar, dosar, dar nu știu dacă nu doresc anumiți colegi să votăm prima dată, nu știu dacă putem uh, schimba ordinea de zi. Nu, pentru că avem un vot împreună cu Comisia pentru Buget după aceea. Deci colegii oricum trebuie să aștepte votul cu Comisia pentru Bugete, deci v-aș sugera să ne prezentați foarte repede raportul. Avem un singur raport, nu două. Deci, știm cu toții că Uniunea Europeană se bazează pe o economie deschisă de piață. Concurența este un aspect cheie, un subiect pe care îl discutăm deseori aici în Comisia Econ. Sprijinim Comisia Europeană în garantarea unei uh, concurențe egale. Nu se înțelege întotdeauna foarte clară ce înseamnă uh, nerespectarea regulilor de către statele membre, care sunt normele care trebuie să fie garantate pentru a avea o concurență uh, loială și un mecanism uh, introdus a fost uh, inițiativa de modernizare a ajutorilor de stat demarată de Comisia Europeană în anul 2000 12, astfel încât eforturile Comisiei să se concentreze pe cazurile care au un impact mai mare asupra pieței interne. Cerând o mai bună cooperare între statele membre, o descentralizare a responsabilităților pentru implementarea măsurilor de ajutor de stat, pentru că această măsură contribuie la uh, eficacitatea controlării ajutorilor de stat. Astăzi vedem că autoritățile regionale și locale nu înțeleg faptul că fondurile europene uh, Uh, sunt, uh, nu sunt excluse în mod automat din uh, regulile privind ajutoarele de stat și acest, această confuzie provine de la uh, aplicarea articol, articolului 107 doar dacă autoritățile publice își exercită controlul asupra fondurilor respective. Și se pune întrebarea cum putem depăși această confuzie, cum uh, garantăm relații mai uh, clare între fondurile europene și normele care guvernează ajutoarele de stat. Și în acest sens trebuie să fie înțeleasă propunerea Comisiei Europene. După ce vom fi adoptată această propunere, Comisia va putea trece la adevărata discuție de extindere a domeniului de, a, de aplicare a derogărilor de la ajutoarele de stat. Este un dosar mult mai tehnic. Eu personal susțin abordarea aleasă de Comisia Europeană. Acesta este și motivul pentru care v-aș propune, pentru că este vorba de o etapă uh, mai puțin importantă dezbaterea uh, adevărată urmând să vină și aș propune să respectăm o procedură simplificată. Există unii colegi care și-ar dori o procedură ordinară, însă ținând seama de uh, calendarul încărcat al comisiei noastre, poate ar fi o idee bună să avem o procedură simplificată pentru acest dosar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, am înțeles că ne propuneți o procedură simplificată. Haideți să vedem care este și poziția Uh, grupurilor politice pe acest subiect. Uh, Marcus, în numele PP. Da, o înlocuiesc pe Sirpa Pieticain, în care mi-a transmis notițe extinse, pe care o să le uh, rezum. Suntem de acord cu fondul și cu propunerea de a avea o procedură simplificată. Mulțumesc! Apreciez uh, puterea de sinteză pe de care ați dat dovadă. Din partea și de Pervanș. În numele socialist, uh, în numele grupului socialist uh, și al colegului Morgano care a trebuit să plece, Nu mi-a dat un text foarte lung de citit, nu o să-l citesc. Pe fond, însă, mesajul e clar. Propunerea Comisiei este o propunere bună. Propunerea raportului nostru de a merge în procedură simplificată în ce privește conexiunea între programele europene Futur și regimul de stat este o propunere bună pe care o susținem. Președintele, excelent. Acum uh, reprezentantul grupului ALDE. Mulțumesc, apreciem uh, munca raportorului Sander Lunes, apreciem procedura simplificată, susținem abordarea lui. Mulțumesc. Mulțumesc, Verzi. No comment. GUE, Niciun comentariu? GUE? Da, suntem și noi de acord cu o procedură accelerată. Okay, so uh, we didn't have uh, we conclude. Foarte bine. Deci, în concluzie, raportorul va prezenta acest raport de de a accepta această propunere, ceea ce înseamnă că raportul va trece în plenară în temeiul uh, articolului 50.1. Haideți să trecem la următorul punct, ultimul, propriile resurse. A, de fapt eu vot. Am ajuns la vot. V-aș ruga din păcate, chiar trebuie să vă rog, pentru că îmi intră soarele în ochi și nu vă pot vedea, trebuie să vă văd pentru vot. Deci, uh, vă rog să închideți geamurile, cel puțin până când apune soarele, nu știu. Și până, până atunci, haideți să testăm sistemul de vot. Am deschis votul.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 Okay, so we start, we, we put to the vote the draft opinion by... Deci supunem uh, la vot uh, proiectul de aviz uh, Ramon Arengatondo privind propriile resurse, amendamentul 67, cine este pentru? Doamna Vinic? Folosiți, vă rog, microfonul, spune președintele. Da, aș vrea să spun ceva. Regret modul în care s-a lucrat pe acest dosar. Discuția amendamentelor de compromis s-a desfășurat ieri seară. Aseară s-au rescris două compromisuri, s-au făcut mici schimbări pe care pot să le înțeleg. Dar compromisurile I și G au fost schimbate în mod semnificativ. Ele ar trebui discutate la ședința raportorului din umbră, în loc să fie un acord de ultim moment între PPE și SND, care să nu îi implice și pe ceilalți. Totuși, este foarte important pentru mine să păstrez comunicarea deschisă în ciuda faptului în care a fost tratat acest dosar. Astăzi, comunicarea prin telefon n-a reușit în grupul raportorilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Raportorul dorește să spună ceva, vă rog. Dar mi-a explicat deja grupului ALDE că am avut o ședință raportorului din umbra acum o săptămână și din nefericire unele grupuri au uh, răspuns la propunerea de compromis abia ieri după amiază. Asta a însemnat că n-am putut să avem o altă ședință a raportorului din umbră, având răspunsul doar uh, unor grupuri care au avut ședințe interne ca să decidă poziția pe care să o adopte pe compromisuri. Așadar, aș spune colegilor de la ALDE că îi rog să înțeleagă că a fost singura modalitate pe care am avut-o ca să putem lucra dar uh, în majoritatea propunerilor uh, au fost incluse în textul final. Mulțumesc, haideți să trecem la vot. Amendamentul 67, cine este pentru, împotrivă, abține, respins. 68 pentru, împotriva, abține, respins. 69 pentru, împotriva, abține, respins. 70 pentru, împotrivă, verificăm 70, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 71 pentru împotriva abține respins. 72 pentru împotriva abține respins. 73 și 74 împotrivă, pe, pentru împotriva abțineri. Compromisul a adoptat amendamentul 60 pentru 16, mă scuzați, pentru împotriva Verificăm 16, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 17. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 83, partea a doua. Cine este pentru, împotrivă, abține respins. 84 pentru împotriva abține respins. 76, 77, 78 pentru împotriva abțineri. Da, aveți dreptate. 76, 77 pentru împotriva abținere adoptat. 78 pentru caduc 80. 80, 81, 82 pentru împotriva abținere adoptat. 84 pentru împotriva abțineri respins. 85 pentru împotriva abțineri respins. 90 și 88 sunt retrase, deci ne mutăm la 87-89 în bloc. Cine este pentru împotriva abțineri respins. 90-92 în bloc pentru împotriva abțineri respins. Compromisul uh, adoptat, 94 pentru, împotrivă, verificăm 94, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge 95 și 96 pentru, împotriva, abținere respins. Compromisul B pentru, împotriva, abținere adoptat. Amendamentul 98 pentru, împotrivă, abține respins. Compromisul C pentru, compromisul C așadar, pentru, împotriva abține se adoptă. Compromisul D pentru, împotriva abține se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotriva abținere adoptat. Amendamentul 4 pentru, împotriva abținere adoptat. Compromisul I, nu, amendamentul 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul I ehm, adoptat. Amendamentul 7 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 30 pentru împotrivă abțineri respins. 31 pentru împotrivă abțineri respins. 32 pentru, împotrivă, verificăm 32, votul este deschis. Votul este închis. Respins 20 la 29, majoritate de un vot, 33 pentru, verificăm 33, votul este deschis. Votul este închis. Egalitate 20 la 20, deci este respins. 34 pentru împotriva abținere adoptat, compromisul F pentru împotriva abținere adoptat, amendamentul 36 pentru care poți alde, împotriva abținere respins, compromisul G pentru împotriva abținere adoptat, Amendamentul 42 pentru împotriva abținere respins, 43 pentru împotriva abținere respins, compromisul H adoptat, amendamentul 48 pentru împotriva abțineri respins, 49 pentru împotrivă, verificăm 49, votul este deschis. Patruzeci votul este închis. Egalitate 21-21 respins. Amendamentul 50 pentru împotrivă 49 este cel pe care tocmai l-am votat. 5, acum 50 pentru împotriva abține respins. 51 pentru împotriva abține respins. 52, verificăm 52, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge 53 pentru, împotriva, abține, respins. 54 pentru, împotriva, abține, respins. 55 pentru, împotriva, abține, respins. Compromisul I pentru, împotriva, abține, adoptat. Amendamentul 61 pentru, împotriva, abține, respins. 63 pentru, împotriva, abține, respins. 62 pentru, împotriva, abține, respins. Compromisul... Nu, nu, nu, nu. 64, spune președintele. 64. Pentru, împotriva, abține, respins. Amendamentul 11. Pentru, împotriva, abține, respins. 12 pentru, împotriva, abține, respins. 13 pentru, împotriva, abține, respins. Votăm propunerea Comisiei astfel amendată. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. 32 pentru, 9 împotrivă, 3 abțineri. Adoptat felicitări raportorului. Acum dacă colegii de la buget sunt deja aici, bun venit lui Jean Artui. Avem nevoie de suspendare sau trecem direct la vot? Trecem direct la vot.